good morning everybody. Um... Bună dimineața tuturor și bine ați venit uh, la comisia noastră. O bine ați revenit. Vom începe cu punctul 16. Este un punct foarte important referitor la uh, raportul Organizației Internaționale Muncii, uh, Protecția Socială în lume, a fost publicat în noiembrie, încă nu l-am citit, așa că aștept cu interes prezentarea. E un raport unic în întreaga lume pentru că ne dă un, o imagine globală a protecției sociale și estimează acoperirea globală acestea. E important pentru că vorbim mult în comisia noastră despre importanța unor îngrijiri de sănătate universale, ideea că dacă dorim societăți decente, trebuie să existe și uh, un minimum de bunăstare în uh, statele noastre și atunci raportul acesta ne va spune dacă e sau nu posibil să vedem ce, dacă lucrurile merg bine sau prost. Știu că uh, bugetele globale din cauza crizei în 2008 au fost supuse multor presiuni. Iată, în țara mea, protecția socială, de fapt, face pași înapoi, deci ar fi foarte interesant, interesant să vedem ce se întâmplă. Din punctul nostru de vedere, e important ce se întâmplă în țările în curs de dezvoltare, în țările noastre partenere, pentru că noi încercăm uh, să punem în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă, globală. E important și pentru că în mai, eh, în, de fapt în vara acestui an, Comisia Europeană va publica propuneri pentru uh, viitoarea rundă de cheltuieli pentru următorii șapte ani, cadrul financiar multianual CFM, iar în iulie, iunie, de fapt, vor publica propunerile pentru nou, noi programe, deci Vom vorbi despre cum ar trebui să arate noile programe pentru dezvoltare, cooperare pentru dezvoltare cu partenerii noștri, protecția socială va fi importantă în aceste noi programe. Deci, doamna Isabel Ortiz, vă rog bun venit la comisia noastră și vom asculta cu interes. Vedeți și pe ecrane, dragi colegi, prezentarea. Mulțumesc! Mare onoare să fiu aici și să prezint acest raport pe care l-ați introdus dumneavoastră și e munca a multor ani de zile. Întâi s-au colectat datele din multe țări, deci îmi face mare plăcere să vă pot prezenta rezultatele raportului. Să vedem dacă funcționează tehnologia, dacă mă ajută să schimb slide-urile. Da, o mică întrerupere ca să rezolvăm uh, problemele tehnice. Uh, avem timp la dispoziție, așadar, haideți să vedem dacă se poate rezolva problema. Bun, deci ne ajută cineva să rezolvăm. Ah, yeah, fine fairly long presentation, which I thought if you may be interested it gives... Prezentarea e lungă, uh, nu, vom, nu ne vom opri la toate datele, ci voi încerca să explic mai degrabă o nouă întrerupere. Yeah. There you are here. Sorry. So it's a fairly long presentation and what Așadar, prezentarea e destul de lungă. Nu voi uh, prezenta toate slide-urile slide în detaliu, ci voi da mesajele cheie ale raportului și concluziile politice cheie. Deci, E vorba de un raport care răspunde uh, obiectivele SDG 1.3 e și mm, partea ONU și partea Agendei de Dezvoltare 2030, obiectivul SDG 1.3, partea reducere sărăcie, spune că, că țările se angajează să implementeze sisteme de protecție socială națională și măsuri pentru toți. Pentru toți se referă deci la caracterul universal al acestor măsuri, inclusiv uh, recomandarea 202 uh, privitoare din uh, OIM până în 2013 uh, și cei mai săraci și vulnerabili ar trebui acoperiți de aceste măsuri. Asta e foarte important. Indicator for that, what it measure... Indicatorul ar fi nivelul de acoperire al protecției sociale, transferuri de Uh, bani uh, de-a lungul întregii vieți, deci uh, maternitate, persoane cu dizabilități, copii, persoane care au vârsta de muncă și vârstnici. Și asta bazându-ne pe uh, o anchetă OIM pentru protecție socială, a fost făcută timp de zeci de ani de zile, Iată, încă din 1949 am început. E un chestionar trimis tuturor țărilor și țările răspund și atunci eh, răspunsurile sunt colectate periodic. Avem serii temporale, dar sigur, acum l-am adaptat eh, obiectivelor de dezvoltare durabilă și aceste date sunt îmbunătățite cu alte surse din diferite instituții care se ocupă de dezvoltare. Deci avem o bază de date care include toate aceste surse și uh, dacă sunt cifre importante în acest raport, sunt acestea două. Prima cifră măsură, măsoară procentajul populației globale acoperită de măcar o formă de protecție socială și numărul este sau procentajul este 45%. Deci 45% din populația mondială, din nordul globului, din sudul globului, au o formă de acoperire de protecție socială, dar asta înseamnă că 55% din populația mondială nu beneficiază de așa ceva. Deci, depinde cum vedem paharul, jumătate plin sau jumătate gol. Însă, mai avem un indicator pe care l-am monitorizat, cei de la OEM l-am monitorizat timp de ani de zile și uh, sunt uh, Uh, persoane care nu beneficiază de niciun fel de transfer de bani. Noi de aici contribuim la un sistem de pensii, avem asigurare, deci avem totuși beneficii uh, de asigurări sociale, dar iată că din uh, această sumă doar 29% din populația mondială este acoperită de aceste forme de asigurare socială. Asta înseamnă că 5,2 miliarde de oameni nu sunt acoperiți de asemenea măsuri de protecție. Deci astea sunt cele două procentaje importante uh, și de ținut minte. Acum să vedem despre ce acoperire vorbim uh, pe regiuni. Spune că media globală e 45% din populație, care, iată, e acoperită de măcar o formă de protecție socială. Vedem că Europa și Asia Centrală sunt acoperite uh, de aproape 90%, apoi Americile sigur, nordul și sudul împreună sunt acoperite de aproximativ 70% din populație este acoperite. Acum problema mai gravă e Asia, vorbim de aproximativ 38% și Africa subsahariană, vorbim de aproximativ 20%, iar 18% aproximativ. Deci cifrele sunt în scădere și este și o regiune și anume Orientul Mijlociu, care nici măcar nu apare aici, că nu avem uh, date fiabile, așadar mai sunt multe de făcut acolo. Așadar, uh, așa arată lucrurile pe fiecare regiune. Deci vedem unde sunt lacunele. Iar acum uh, Sigur, un, se spune, sunt multe de făcut, dar realitatea e că progrese s-au făcut, însă uh, nu au fost răspândite echitabil. Unii au făcut progrese imense în ultima decadă, uh, au crescut extraordinar în țările în curs de dezvoltare, programe de protecție socială. Din, iată, astea sunt țări în curs de dezvoltare care au ajuns la protecție socială universală. Uh, este și un mic grafic aici, dar nu mă pot... Uh, îmi pare rău că nu mă pot opri să vi-l explic, este fascinant. Iată, pro, progresul la acoperirii în China, uh, deci dreptul la pensie, pensie de vârstă. Și în ultimii patru ani, China e adevărat că a ajuns la aproape o acoperire universală, deci o dezvoltare spectaculoasă. Deci în ultimii patru ani au diverse instrumente care uh, le-au permis să ajungă la o acoperire aproape universală în ce privește sistemul de pensii. Dar sunt alte țări listate aici. Iată un număr impresionant de țări africane, Botswana, Capul Verde, de exemplu, și multe altele, Lesotho și așa mai departe, au mm, programe pe jumătate universale. Dar acest caracter universal e prezut în sistemul multor țări. Bun, acum să vedem cum uh, e defalcat raportul. El explică modul în care explică pro, uh, acoperirea cu protecție socială pentru diverse zone. Deci începem cu copii, asta este prima categorie, apoi uh, maternitate, persoane cu dizabilități, persoane aflate la vârsta de muncă, vârstnici, pensionari. Nu mă opresc la datele specifice, aveți prezentarea și puteți vedea exact datele. Raportul este și pe internet, dar dați-mi să, voi să vă explic logica. Deci cum funcționează. Uh, Întotdeauna există o primă secțiune care descrie acoperirea, deci câți copii, în primul caz, câți copii sunt acoperiți. Aici uh, vedem că vorbim de aproximativ 30%, 35% de copii pe plan global sunt acoperiți de unul sau altul din formele de protecție, din programele de protecție, 35% așadar. Dar asta înseamnă că intervenția uh, președintei fără microfon what we can print. So if you could, if you want to pull, they don't have it in front of them, just so you know. spune că cei din sală nu dispun în fața lor de prezentare. Totuși aveți timp la dispoziție. Dar 35% din copii la nivel global uh, sunt acoperiți de o, o, o formă de protecție socială. Deci uh, lucrurile avansează, însă în continuare asta înseamnă că 65% din copii nu sunt acoperiți de protecție socială și raportul prezintă o imagine generală, să vedem cum sunt organizate sistemele în lumea întreagă. E important pentru că mulți nu înțeleg ce înseamnă protecția socială. Vă pot da un exemplu. Eu am lucrat mulți ani la UNICEF și uh, birourile UNICEF uh, fac multe operațiuni de transfer de cash pentru copii. Și oamenii nu-și dau seama că, practic, majoritatea acestor transferuri de cash pentru copii uh, Uh, sunt încadrate într-un sistem de securitate socială. Nu e vorba doar de transferuri la întâmplare, uh, ci sunt încadrate într-un sistem uh, care încearcă să integreze contribuabilii cu asistență socială pentru cei care nu pot contribui la acest sistem. Deci, asta ar fi majoritatea de sistemelor în întreaga lume, așa sunt organizate. Și avem același program și pentru toate celelalte categorii. Avem și o descriere a costurilor, cât costă pentru țările în curs de dezvoltare să suporte aceste programe. La copii vedem că hmm, n-am nici ochelari la mine, spune doamna. o, o, un mare procent din populația globală sunt copii, dar doar 1,1% din PIB pe me- în medie sunt hmm, alocate protecție socială pentru copii, ceea ce ne arată că nu se investește deloc destul în copii și uh, este o mare lacună care trebuie acoperită. Apoi avem o secțiune care descrie principalele tendințe pentru fiecare categorie, deci în general avem acolo un fel de mm, paralelism. Iată, sunt uh, evoluție enorme în țările în curs de dezvoltare, în protecția socială, în acoperirea protecției sociale și beneficiile, însă sunt multe țări în care se fac doar ajustări din cauza măsurilor de austeritate sau consolidării fiscale. Deci e un fel de schemă cu două ă, trenduri divergente care se întâmplă în paralel. Acum ce e important în dezbaterea noastră e să ne gândim întotdeauna că măsuri de ajustare pe termen scurt uh, nu trebuie să afecteze progresele care au fost înfăptuite în cursul a zeci de ani, pentru că majoritatea acestor măsuri de ajustare se iau pe termen foarte scurt pentru o ajustare fiscală, dar dezvoltarea sistemelor de uh, asigurare socială s-a făcut pe termen foarte lung, deci e important să ne asigurăm că măsurile de, pe termen scurt nu au un impact negativ asupra mm, tendințelor pe termen lung. Deci, la fel sunt organizate celelalte categorii, aici avem uh, protecție socială pentru cei care sunt la vârsta de a munci, apoi maternitate, 41% a mamelor cu nou-născuți. Asta este limbajul uh, convenit în cadrul SDG-urilor. Așadar, uh, beneficiază de o anumită formă de protecție socială, apoi avem aici cifrele privitoare la protecția șomerilor, vorbim acolo doar de 78% din lucrătorii șomeri care nu sunt acoperiți. Apoi avem o altă ramură a societății sociale, persoane care suferă accidentări la locul de muncă, apoi persoane cu dizabilități, vorbim doar de aproximativ 28% din persoane cu dizabilități grave care sunt acoperite de una sau alta din formele de protecție socială și au beneficii de pe urma protecției sociale. Avem uh, o imagine a sistemului. Se pare că tendințele sunt aceleași. Multe țări au ajuns la sisteme cu acoperire universală, țări în de dezvoltare, Brazilia, Chile, Mongolia, Uruguay, au acoperire universală pentru persoane cu dizabilități, însă sunt alte țări care înregistrează uh, Uh, probleme din cauza mm, trendurilor pe termen scurt de austeritate. Deci vorbim doar de termen scurt, dar pe termen lung se dezvoltă în continuare. Există o secțiune importantă privitoare la pensii, e o uh, zonă importantă a protecției socială și e cea mai avansată categorie. Vedem 68% uh, din toată populația globală se bucură de un anumit tip de pensie. Deci e clar cea mai dezvoltată, cel mai dezvoltat instrument de protecție socială în întreaga lume. Și vedem și cum uh, se face distribuția. Majoritatea se bucură de protecție socială universală, mai ales în Europa și Asia Centrală. În America vorbim de 86%, America de Nord și America de Sud, Asia, Pacific 65, 55%, Africa cam 30% din populație. Și, din nou, amintiți-vă că pentru Orientul Mijlociu nu a dispune de date fiabile. Așadar, există un decalaj, deci e bine că există această acoperire, acoperire, dar există un decalaj între bărbați și femei și trebuie să rezolvăm această problemă. E vorba de sistemul de contribuții. Bărbații contribuie mai mult și femeile au o tendință de discontinuitate în anii de contribuție, deci pensiile sunt mai scăzute și trebuie să încercăm să rezolvăm această problemă. Acum cheltuielile pe, pe pensii mm, sunt la 69% din 6,9% din PIB în, în, uh, ca medie Acum avem din nou tendințe la fel ca celelalte, dar mult mai dezvoltate. Deci, iată, multe țări care au acoperire uh, universală la pensii, da. cum se face asta? Păi unii au aceeași, aceeași sistem pentru toată lumea, dar majoritatea au un mix de uh, contribuții la securitatea socială, pensii cu uh, pensii suplimentare de asistență socială pentru cei care nu uh, primesc uh, pensii de bază și lista e foarte lungă. De la Argentina, Belarus, Bolivia, Botswana, pui pe toate. Uh, Capul Verde, China, Georgia și așa mai departe și așa mai departe. Uh, și raportul explică cum uh, au procedat guvernele, cât a durat, uh, care e politica economică. E foarte interesant uh, de analizat această istorie și vă sfătuiesc să citiți cu atenție raportul. Avem o tendință foarte interesantă deci este un trend invers de la privatizarea pensiilor. Deci în anii 80, sub impulsul băncii mondiale, a existat o tendință de a adopta pensii, de, sisteme de pensii private și s-a dovedit că nu funcționează. În ultima decadă am văzut că apar multe probleme. Bun, am văzut și înainte, dar în ultimii 10 ani uh, toată lumea a început să critique acest sistem de pensii private și multe țări se întorc la sistemul de pensii publice. Din nou. Și în ultimii ani am văzut că în Argentina, Bolivia, Ungaria, Kazahstan și Polonia și uh, sunt și multe alte țări care prezintă această tendință. Bun, acum altă secțiune privitoare la uh, uh sănătate. Aici vedem uh, mari diferențe între zonele rurale și urbane. Sunt diferențe enorme. Deci, avem 56% din uh, populația globală de la țară, nu e acoperită de niciun fel de sistem de asistență socială, de sănătate și atunci trebuie făcute investiții acolo, e urgent și foarte important. Uh, e și problema grijilor pe termen lung care se reflectă în raport pentru că populația îmbătrânește și în țările în curs de dezvoltare, nu doar în cele mai dezvoltate și doar 6% din populația globului la, pentru moment are acces la un uh, Uh, anumit uh, unul sau altul din sistemele uh, de îngrijire publice pe termen lung. Deci sunt multe de făcut și iată că putem vedea această îmbătrânire a populației și dintr-un punct de vedere pozitiv, că vor fi locuri de muncă pentru tineri, se investește, dacă se fac investiții, se investește în fapt în oameni, într-o întreagă generație. Da, pentru moment este făcut, uh, lucrul acesta este făcut cumva la întâmplare, însă există potențialul de a fi angajați uh, mulți lucrători sociali uh, care au beneficiat de formare. Ar fi foarte bine și pentru o situație mai bună pe, a femeilor pe piața muncii. Bun, acum ajung la Uh, un grafic foarte frumos pe care vreau să vi-l arăt. Și avem aici o hartă a lumii și a modului în care s-a răspândit și s-a dezvoltat uh, protecția socială în ultima sută de ani. Deci, iată că prima mapă, uh, prima <laughs> hartă, mă scuzați, din stânga sus, aproximativ de la 1900, e aproape alb și negru. Sunt doar câteva țări din Europa, adevărați pionieri, care dezvoltau la ora aceea sisteme de securitate socială la ora aceea, dar și erau uh, dezvoltate totuși și pentru copii și un sistem de pensii, în fine. Și pe măsură ce trec uh, anii și zecile de ani, vedem că se colorează harta. Și ajungem la ultima hartă, de, din dreapta jos. Deci procesul a fost unul îndelungat și datoria fiecarei generații e ca până în, sau a generației noastre e ca până în 2030 să colorăm harta asta în culori și mai intense, ca să ne asigurăm că um, tendința aceasta care s-a dezvoltat în zeci de ani și că nu vorbim de o luptă care a început uh, de ieri, de azi, nu, e și lupta părinților și bunicilor noștri care uh, s-au bătut pentru a avea sisteme de securitate socială și lupta asta trebuie să continue. Așadar, spun asta și pentru că aceste ajustări pe termen scurt nu trebuie să afecteze tendințele pe termen lung. Sigur, poți face ajustări, dar trebuie să te gândești tot timpul la uh, imaginea generală. Deci, trebuie să continue protecția socială a cetățenilor. Nu poate fi afectată de aceste uh, reduceri bugetare. Bun, suntem OIM și avem și o uh, Uh, secțiune a ratificării acordurilor noastre, bun, nu intru în asta, ci mă refer la provocarea uh, la adresa noastră a tuturor, deci cum să uh, îmbunătățim problema acoperirii. Iar cifrele, 45% din populația globală acoperită de cel puțin o formă de beneficiu și 55% care nu sunt acoperiți de niciun fel de beneficiu social. Revin la această cifră foarte importantă. Așadar, E clar că trebuie să investim mai mult în protecția socială, e o problemă de resurse, de ajutare, e și o problemă de resurse naționale, de resurse proprii. Vom vedea că în majoritatea țărilor, mai ales țărilor cu venituri mediu, se, este și o problemă de impozitare, e și o problemă de uh, programare. Situația la ora actuală e că există un vârf al populației acoperită de toate formele de Uh, protecție socială și avem niște cumva plase de siguranță pentru săraci, pentru cei mai săraci, dar nu sunt acoperiți cei din mijlocul tabelului. În Africa, de exemplu, unde avem cea, cea, cea mai scăzută formă de protecție socială, avem cei de la vârf, funcționarii publici, cei care lucrează la companii multinaționale, beneficiază și cei mai uh, săraci au o anumită formă de ajutor social, dar cei din clasa de mijloc nu. Uh, beneficiază de eh, protecție socială și atunci e important să susținem și clasele medii, pentru că până la urmă ei sunt eh, motorul dezvoltării în multe țări, sunt cei care deschid firme, cei care consumă produse, cei care până la urmă fac o țară să funcționeze. Deci e foarte important să eh, investim, să dezvoltăm această verigă lipsă de mijloc. Și atunci instituțiile sunt mai active în a Mm, ajuta pe cei din sectorul formal să intre, să iasă la lumină, că trebuie să muncească toată lumea în condiții decente, nu fără contracte și cu locuri de muncă foarte instabile. Deci să aducem, să scoatem din, din economia subterană. Avem și exemple foarte bune. Iată, avem unul în Uruguay. America Latina este o pionieră în multe forme de protecție socială. Iată, în Uruguay s-a făcut o armonizare a colectării taxelor cu uh, colectarea mm, contribuțiilor sociale, cu o subvenție. Deci, uh, micro din 1, 2, 3 lucrători care erau în sectorul informal, dacă plătesc o taxă simplificată, e vorba doar de un formular și taxa e simbolică și atunci guvernul a subvenționat acoperirea socială de sănătate pentru lucrători și rezultatul a fost extraordinar. Foarte, foarte, foarte multe companii au ieșit din uh, economia subterană uh, prin uh, această măsură și s-au îmbunătățit condițiile de muncă și sunt multe alte exemple în raport, dar iată, ăsta este unul semnificativ și am vrut să vi-l prezint aici. Deci, în general, Trebuie să fim atenți la grupurile cele mai vulnerabile, uh, să beneficieze de pe urma uh, sistemelor universale de um, uh, protecție, să fim atenți la cei cu HIV, migranți, trebuie protecția socială în țările în criză, contexte fragile, trebuie să investim în protecție socială, pentru că încă nu se fac destule investiții. Aici avem uh, geografic um, nivelurile de investiții ale țărilor în protecție socială. Iată Nordul, e clar că face mult mai multe investiții în protecție socială decât Sudul, da, Iată, ajutorul pentru dezvoltare e important mai ales în țările cele care sunt în dificultate și, în general, ce facem noi e că colucrăm cu guvernele ca să construim sisteme, ca un sistem să fie stabil și apoi se fac în continuare progrese în diverse domenii. E aici o imagine pe care vreau să o prezint, pentru că sunt uh, opțiuni de a extinde spațiul fiscal în țări în curs de dezvoltare. Sunt uh, țări care au buget limitat pentru că nu se colectează corespunzător uh, impozitele, dar se poate îmbunătăți situația și s-a și îmbunătățit în ultimii ani. Vă pot da un exemplu, în Bolivia, uh, care plătește o, o, un ajutor de, pentru copii bazat pe un mic impozit pe uh, exporturile de cupru. Deci se pot adăuga taxe pe extracția de minerale, sunt diverse tipuri de impozitare, uh, se pot genera resurse și uh, programe de mărire a nivelului de contribuții sociale. Avem exemple foarte bune în Argentina, Brazilia, Uruguay, dar și Tunisia. Uh, și se poate spori capacitatea statelor de a colecta resursele pentru investiții sociale. E foarte important pentru a sprijini țările în acest fel, pentru că altfel avem stagnare. Stagnează investițiile în chestiuni sociale, crește dependența și atunci un mod de a ajuta aceste țări sau ce încercăm noi să facem la OIM Uh, pentru număr de măsuri uh, înfățișate aici e să sprijinim aceste țări, să vedem care sunt decalajele în acoperire, care sunt lacunele în acoperire. Noi facem un dialog național bazat pe evaluare, colaborare cu toate agențiile ONU, e la nivel tripartit, cu sindicatele, cu angajatorii, sigur și Ministerul Muncii, Ministerul de Finanțe din țările acestea. Deci vedem care e sistemul și unde sunt lacunele și se face o discuție publică, se lucrează cu guvernele, vedem care este opțiunea de finanțare pentru a extinde acoperirea. Deci, care ar fi resursele umane, care ar fi necesare resurse financiare și se convine o strategie națională de protecție socială care să îmbunătățească acoperirea și finanțarea. Astfel, OIM a fost activă în 136 de țări în ultimii ani Eh, cu toate resursele noastre. Avem eh, un program principal eh, care acoperă un număr specific de zone și de țări, da? Realitatea e că e peste puterile unei agenții. Doar dacă toată lumea conlucrează, putem să reușim. Și acum, în 2018, au mai rămas 12 ani ca protecția socială să devină o realitate pentru toată lumea sau măcar pentru cât mai mulți uh, oameni posibil conform agendei 1 pentru dezvoltare. Vă mulțumesc pentru atenție aici, sunt datele mele de contact. Uh, sunteți bineveniți, uh, vă așteptăm să ne contactați ca să putem lucra mai bine împreună. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru această privire de ansamblu foarte complexă. Și eu am o serie de întrebări și văd că și colegii doresc să intervină. Avem oare o copie a raportului? Da, se pare că da. Prin urmare, îl putem distribui colegilor. Asta pentru ca domniilor, domniile lor să poată vedea detaliile raportului. Am văzut o serie de cifre care sunt deosebit de interesante și cred că raportul pe ansamblu este mult mai complex decât prezentarea. Norbert este primul. Vă mulțumesc doamnă Ortiz, pentru raportul dumneavoastră. Bineînțeles, ne-ați oferit o imagine de ansamblu cu caracter general cu privire la evoluția standardelor de protecție socială și standardelor sociale. Noi suntem uh, Comisia pentru Dezvoltare și tocmai pe asta aș vrea să pun uh, eu accentul. Raportul ne arată că marele, marile deficite apar în statele în curs de dezvoltare, în special statele africane. Ne-a stat o serie de exemple care se, referau, se, se refereau la Tanzania, la Capo Verde, la Botswana și vreau să vă întreb în ce măsură raportul dumneavoastră are vreo influență asupra politicii de dezvoltare a Uniunii Europene? Uh, în contextul uh, cooperării pentru dezvoltare, ne concentrăm pe educație, agricultură, sănătate, infrastructură și mă gândesc că în ceea ce privește sistemele de sănătate multe mai pot fi făcut. Vreau să vă întreb cum anume cu ajutorul raportului dumneavoastră îmbunătățiți colaborarea cu Comisia Europeană. Eu cred că acest raport ar trebui să fie mai sus pe ordinea noastră de zi. De fapt, dezideratele uh, rapor, raportului dumneavoastră ar trebui să fie în uh, lista priori, în fruntea priorităților noastre. Uh, deci trebuie să luptăm mai mult pentru îmbunătățirea sistemelor de protecție socială. Și după aceea, a doua întrebare este, uh, se referă la maniera în care raportul dumneavoastră este însușit de statele la care vă referiți. În ce măsură uh, încearcă statele acestea uh, să pună în aplicare toate obiectivele menționate în raport. Puteți să le influențați pe, stat, pe acele state care nu fac nimic, însă pentru a-și îmbunătăți sistemele de protecție socială, le puneți la stâlpul infamiei sau nu. Deci, cum anume influențați dumneavoastră acele state care au nevoie de sisteme de protecție socială? Mulțumesc! Mulțumim, doamna Hautala! Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră cu privire la protecția socială în lumea întreagă. Am fost foarte atent, uh, printre altele, la hărțile pe care le-ați prezentat și care se refereau la situația de-a lungul timpului. Eu uh, la Helsinki locuiesc într-o, într-o casă construită în 1926 și am descoperit în uh, zidul, unul dintre zidurile casei mele, un fel de safe care era uh, era uh, practic încastrat în zid. De ce? Pentru că pe vremea când casa a fost construită nu existau sisteme de pensii și oamenii trebuiau să-și protejeze banii. Eu am pus o sticlă de whisky în, în uh, seiful uh, respectiv. Dar iată, iată care era realitatea în, uh, în trecut. În orice caz, cred că dezvoltarea economică poate merge mână în mână cu dezvoltarea sistemelor de protecție socială. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb următorul lucru. În statele acelea care au rămas în urmă, credeți că există vreo șansă uh, Uh, de a le convinge sau de, a, de a-i convinge pe liderii acestor state că, până la urmă, investițiile în protecția socială reprezintă investiții în viitorul respectivelor state? Doamna președinte, câteva întrebări din partea mea. Pornesc de la cele spuse de doamna Hautala. Dacă ne uităm la istoria noastră, ne dăm seama că, până la urmă, șefii fabricilor și-au dat seama că lucrătorii lor se îmbolnăvesc și uh, tocmai de aceea merită să se facă investiții în sănătatea lor. După aceea, același lucru s-a întâmplat și cu sistemele de sănătate. Ele s-au uh, dezvoltat pe măsura aparițiilor, apariției epidemiilor care îi uh, loveau pe săraci și pe bogați în aceeași măsură. Noastră, spuneați că 55% din populația lumii nu beneficiază de protecție socială, dar presupun că acest procent crește pentru că populația din statele sărace crește, în timp ce populația din statele dezvoltate scade. Deci, prin urmare, mă aștept ca acest procent să crească pe viitor. Bineînțeles, state precum Belgia, Regatul Unit uh, au o acoperire socială mai bună decât statele din Africa, spre exemplu. Dar comparați situația din statele care se, se află în aceeași situație, au aceeași creștere economică sau același nivel al sărăciei. Cred că și comparațiile acestea între state de același fel până la urmă ar, ar uh, oferi mult mai multe detalii. Pe slide-urile dumneavoastră am văzut că s-au înregistrat evoluții, în special în statele din America Latină, dar până și aici tendințele din uh, ultima perioadă sunt dezamăgitoare pentru că creșterea economică până nu de mult era generată de prețurile mari la materia primă, dar în la materiile prime, dar în momentul de față aceste prețuri scad. Prin urmare, vă întreb care este părerea noastră cu privire la tendințele viitoare din America Latină. Uh, și uh, încă ceva, statele ACP, Norbert și alți colegi sunt uh, foarte implicați în discuțiile pe tema aceasta. Și mă întreb dacă subiectul acesta ar putea fi discutat de către noi cu statele ACP. Uh, Statele ACP ne cer acum să purtăm uh, discuții mai practice împreună, nu uh, discuții cu caracter general și mă întreb dacă subiectul acesta nu ar fi unul care ar putea fi discutat cu statele ACP. După aceea, uh, vreau să vă întreb în ce măsură OIM-ul este, are o relație strânsă cu parlamentele, pentru că până la urmă sindicatele și parlamentele sunt cele care duc la îmbunătățirea situațiilor și noi, Parlamentul European, avem o legătură strânsă cu parlamentele naționale și poate că împreună am putea să stabilim care sunt pașii necesari, pașii ce trebuie să fie întreprinși pentru a se obține până la urmă această acoperire generală. Dar îmi amintesc că în statul meu primul pas în direcția Uh, acoperirii uh, generale a venit în 47, după al doilea război mondial, când statul nostru era uh, îngrozitor de îndatorat. Exact în momentul respectiv, Regatul Unit a decis să impună o acoperire universală o acoperire socială universală. Deci, iată, nu neapărat vremurile bune sunt cele care ne fac să mergem înainte. Enrique, nu erai pe lista mea, dar cred că vrei să intervii. Sí, gracias. Da, mulțumesc. Trebuie să vă spun că m-a interesat foarte mult prezentarea și sigur că m-a și incitat să citesc raportul, care e mult mai complex. Și trebuie să mărturisesc, de asemenea, că m-a surprins în mod pozitiv acest, această prezentare. În multe aspecte eu aș fi spus că situația e mult mai proastă în lume în ce privește protecția socială. Și am văzut că totuși sunt zone relativ extinse, uh, atât teritorial cât și de populație, în care se fac uh, diverse politici de protecție, de protecție socială și zonele acestea se tot extind în lume. Uh, dumneavoastră spuneați că că erau două tendințe divergente, dar de fapt divergența se poate vedea din două puncte de vedere. Din punctul de vedere inițial, liniile sunt divergente, dar din punct de vedere al rezultatului sunt convergente. Adică mulți fac pași înainte și, în anumită măsură, mulți printre care și noi, în anumite domenii, facem pași înapoi. Astfel încât că ideea aceasta că echilibru se obține prin scăderea standardelor începe să nu mai fie atât de sigură în sensul în care se mișcă și uh, uh, partea de jos, sigur, standardele tot scad, dar nu este o <laughs> prăpastie atât de profundă, pentru că iată că terenul se tot ridică, de fapt. Și atunci o parte a discursului care spune că totul se învârte în jurul dumpingului social, începe să nu mai fie atât de simplist. Sigur, în continuare e adevărat, dar totuși lucrurile sunt mai, devin mai complexe. Pentru că, iată, și alte părți ale lumii creează sisteme de protecție socială, pensii, protejează pe copii, uh, integrează în școli, uh, au și asigurări de sănătate. Deci, iată că mm, scad disparitățile în lume în comparație cu puțin timp în urmă. În același timp, cealaltă față a medaliei e că în țările dezvoltate, printre care sunt multe din statele membre, aceste sisteme se deteriorează încet, încet. Din diverse motive. Din motive de politici publice, politici de austeritate, reduceri bugetare și așa mai departe. Dar se deteriorează și pentru că Universul actual al muncii generează dinamici care, din punct de vedere obiectiv, o deteriorează. De exemplu, în cazul pensiilor, cazul Spaniei. Sigur, cum se spune, țara pe care o cunosc cel mai bine, că doar sunt spaniol. Deci, cazul Spaniei în măsura în care sunt tot felul de forme de muncă cu jumătate de normă, uh, contracte cu durată determinată care se tot răspândesc și atunci contribuțiile la sistemul de pensii sunt din ce în ce mai mici. Și am putea foarte bine să ajungem într-o situație în care generația care acum are 30-40 de ani și care e activă, dar nu contribuie la fel de mult sau contribuie cu salarii foarte scăzute, mini-joburi în Germania, în, Germania sau în alte țări ale lumii, deci această generație va ajunge peste 15-20 de ani într-o situație foarte proastă când va ajunge la vârsta de pensionare. Deci nu știu dacă mm, eh, au, cât, dacă și cât au contribuit la raport și țările acestea dezvoltate, însă aș mai avea două comentarii. Unu, că am impresia că mai mulți au făcut progrese în domeniul pensiilor decât în domeniul sănătății. În fine, asta este percepția mea. Deci mă refer la sisteme de protecție, mai degrabă pensii decât sănătate, asigurări de sănătate. Sunt arii imense, bine, poate vorba și de diferențe între rural și urban, dar am văzut că în rural nu prea există acoperire, apoi în, în programele acestea de protecție socială, sănătate, pensii, educație, sunt mari diferențe. Uh, și în final aș mai face un comentariu în legătură cu uh, un lucru spus de președinte, adică Linda McCavan, în legătură cu țările noastre. Doamna președintă a făcut o întrebare foarte interesantă și anume, de ce țări care au același grad de dezvoltare au niveluri diferite de protecție socială? Ba chiar foarte diferite uneori. Uh, eu voi apăra poziția grupului căruia îi aparțin, adică social și spun că contează politicile. Ideea care se dorește a fi transmisă, și anume că nu există alternativă, că totul determină piața, nu politicile, că așa e lumea. Nu. Ideile acestea sunt false și o demonstrează faptele. Și întorcându-mă la țara pe care eu cunosc cel mai bine, Iată, a avut loc creștere economică uh, egală în diferite etape istorice și programele de protecție socială și de școlarizare și de uh, asigurări universale de sănătate și așa mai departe, politici de egalitate, au avut rezultate foarte diferite. Și atunci se pune întrebarea este cum luptă instituții ca Parlamentul European ca să promoveze politici publice care în situații egale de dezvoltare economică oferă oportunități diferite propriilor cetățeni. One more question. You have a lot of questions already. Încă o întrebare, chid că s-au pus deja multe, dar totuși încă una de la Charles Görens. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru uh, întârziere, dar vreau și eu să intervin pe marginea acestui subiect. Mulți din uh, membrii Parlamentului European se tot gândesc la accesul la sistemele de protecție socială în diversele state. Uh, în primul și în primul rând este vorba despre voință politică. În Mali există un, în Malawi, îmi cer scuze, există un sistem de protecție socială, chid că dezvoltarea statului este uh, redusă dar există această voință politică. În Statele Unite, pe de altă parte, nu uh, există această protecție universală și asta nu din pricina faptului că nu ar exista mijloacele necesare pentru asta. Totuși a fost nevoie de Obama care să vină cu o propunere de acoperire măcar uh, pe plan uh, sau pe plan de sănătate o parte din uh, cetățeni. Deci iată, vedem că există diferențe între statele bogate și statele sărace, dar și între statele bogate și alte state bogate. Totul depinde până la urmă de, de voința socială de voința politică, îmi cer scuze. Uh, am tot uh, discutat cu uh, interlocutori din diversele state și am aflat care ar fi argumentele diferitelor state pentru deciziile luate. Unii bogați spun că sistemele de protecție socială universale ar duce la, la scăderea competitivității respectivelor economii pe plan internațional. Uh, Um, iată, acesta ar fi un, uh, unul dintre argumente. Um, dar important ar fi să ne asigurăm că găsim uh, răspunsurile necesare pentru uh, contracararea genului acestuia de argument. Și vreau să vă întreb care este până la urmă forumul în care am putea aborda întrebarea aceasta. Să fie G20, Uniunea Europeană este membra a G20 și tocmai de aceea nu văd de ce Uniunea Europeană nu ar încerca să pună subiectul acesta pe ordinea de zi a întâlnirilor G20. Am scris uh, o scrisoare pe tema aceasta doamnei Merkel cu un an în urmă. Îi ceream în scrisoarea respectivă să pună pe ordinea de zi a reuniunilor G20 subiectul. Mi s-a spus că am, cererea mea vine prea târziu. Din păcate, consider că subiectul acesta este unul unul esențial. Societățile noastre sunt în implozie pentru că nu putem accesa beneficiile globalizării și asta pentru că nu uh, găsim uh, soluțiile necesare pentru uh, impunerea unor sisteme de protecție socială mai solide. Uh, cei care au uh, responsabilitatea în acest sens, iată, nu merg până la capăt, nu, nu încearcă să-și asume uh, responsabilitățile care le refin de, fac, de fapt și de drept. La Davos ce vedem, se fac eforturi de zeci și zeci de ani încoace pentru eliminarea de subiectului de pe ordinele de zi. Uh, eu cred că subiectul este unul important, ar trebui să-l facem, să-l facem însă mai atrăgător. Vă întreb cum. S-au pus multe întrebări. Prin urmare, îi voi da cuvântul doamnei Ortiz pentru a răspunde la întrebări și avem și un reprezentant al Comisiei Europene în sală care va putea mai apoi să intervină. Doamna Ortiz, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, toate întrebările au fost deosebite interesante. Sper ca și răspunsurile mele să fie pe măsura întrebărilor. Am spus că am lucrat în 136 de state în ultimii ani și să știți că cererea există din toate statele. Există state care doresc să creeze noi sisteme de protecție socială, dar există state care vor să-și îmbunătățească sistemele de protecție socială. Deci cererile există, din păcate ne e greu să, să le facem față. Cineva mă întreba dacă primim asistență din partea Comisiei Europene. Uh, Reprezentantul Comisiei Europene ar putea să vă ofere un răspuns mai clar, dar sau să vă ofere mai multe detalii, însă eu pot să vă spun că nu, nu am primit în ultima perioadă asistență din partea Comisiei Europene. După aceea, politicile, da, contează. Noi subliniem în special modelele de bune practici să știți că există multe modele, de bune practici din uh, America Latină, dar uh, din ce în ce mai multe modele similare din Africa și din Asia. Uh, să știți că tendința este una ascendentă. Apar din ce în ce mai multe tipuri uh, sisteme de, uh, tipuri de sisteme de protecție socială. Deci asta este tendința uh, tendința de ansamblu este una ascendentă, există din ce în ce mai multe sisteme, sisteme care se doresc a fi din ce în ce mai bine puse la punct. Și asta ne dorim uh, cu toții, bineînțeles. Da, cum, cum, ați, uh, cum bine ați spus, uh, voința politică este esențială voința politică ar trebui să fie generată de un dialog politic. În dialogul acesta um, ar trebui să fie verific, um, să fie vehiculate argumentele, datele cât se poate de exacte. Ne dorim ca la acest dialog național să participe toți actorii uh, importanți. Apar uh, în cursul discuției o serie de argumente. Pe de o parte, argumentul creșterii și productivității. Dacă oamenii sunt bolnavi, nu sunt productivi. După aceea mai există problema dezvoltării uh, umane și dezvoltării sociale. Dacă uh, oamenii sunt mai bine hrăniți, atunci uh, sunt mai productivi, copiii pot, mer- pot merge la școală, etc., etc., dar mai există și un argument politic care apare, devine din ce în ce mai pregnant în ultimele decenii. Scăderea Uh, sau creșterea nivelului de sărăcie din, uh, din păcate în multe state generează tensiuni sociale, generează terorism și prin urmare sistemele de protecție socială odată puse la punct, odată puse în aplicare vor duce la scăderea acestor uh, tensiuni. Asta tot spunem noi. Haideți să vă dau un exemplu. Am fost în Tunisia nu de mult și guvernul îmi cerea să îi ajut uh, să îi combată pe cei de la FMI, pentru că FMI-ul venise cu un program de scăderea cheltuierilor, de scăderea cheltuierilor, scădere care ar fi avut un impact asupra multor domenii sociale. Dar uh, uh, statul avea sau guvernul considera că prioritățile ar trebui să fie cu totul altele. Deci, iată, acesta este, este, aceasta este misiunea noastră. Să știți că femeiul, până la urmă, nu este cea mai rea dintre entitățile active la nivel mondial. Până la urmă, FMI-ul este format din oameni, trebuie să discutăm cu oamenii acestea, aceștia și tocmai de aceea FMI-ul ar trebui, spre exemplu, să participe la genul acesta de dezbateri naționale pe tema sistemelor de protecție socială și dacă celor de la FMI li se adaugă reprezentanții ai altor domenii, atunci se va putea ajunge la o, un consens uh, Uh, pe placul tuturor. Uh, după aceea, s-au mai pus o serie de întrebări legate de, de detalii. Să știți că nivelul de alocații este, este cel care diferă între statele dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Noi vorbim aici despre sisteme, despre acoperirea uh, pe care o oferă sistemele de protecție socială, dar alocațiile în sine sunt diferite. Una îi să oferi un, un beneficiu de 50 de cenți cuiva și alta îi să oferi câteva sute de euro. Deci există di- diferențele acestea. Dar până la urmă și în acest domeniu apar o serie de exemple de bune practici. Namibia, spre exemplu, în 2015, din nou probleme cu femeiul. Aveau în Namibia există există pensia universală. Namibia, în Nabi, Namibia s-a considerat că uh, pensia universală uh, ar trebui să, deveni, să devină un fel de drept acordat tuturor persoanelor uh, cu o vârstă de peste 65 de ani. Dar, din păcate, în 2015 pensia era de 35 de dolari pe lună, adică mai puțin de un dolar pe uh, pe zi. După aceea femeiul, uh, ce a decis uh, femeiul, a decis o ajustare fiscală care ar fi avut un impact asupra sistemului de pensii. Dezbaterea s-a încins și uh, decizia finală luată de guvern a fost aceea de a crește pe, pensiile. Uh, în momentul de față, pensiile din Namibia sunt de, 20, uh, de 72 de dolari pe lună și asta în urma unor discuții sincere purtate cu cei de la FMI. Deci guvernele, bineînțeles, uh, încearcă să intervină în diferitele domenii, transporturi, educație, accesul la apă, apărare, uh, și iată, guvernele se confruntă cu atât de multe solicitări din diversele direcții, încât uh, e important ca uh, măcar partenerii sociali uh, sau partenerii internaționali să pună accentul pe aceste priorități sociale, pentru că altfel ele se regăsesc la finele priorităților statelor naționale. Vă mulțumim, spune doamna președinte. Există într-adevăr în continuare aceste programe FMI care sunt uh, aplicate în detrimentul sistemelor de protecție socială. Știm uh, cu toții că aceste probleme existau în trecut și uh, iată, din păcate, persistă și în ziua de astăzi. Să știți că dezbaterea aceasta ar trebui să fie ascultată și de cei de la SAE, din păcate. Dar iată, din fericire, măcar comisia este prezentă. Și am o întrebare pentru cei de la comisie. Există o dezbatere la nivelul Comisiei Europene cu privire la coerența politicilor? Există o serie de programe de dezvoltare pentru unele state, dar oare uh, avem coerența necesară între politicile noastre și politicile FMI. le spunem celor de la femei că nu-i bine să dai cu o mână și după aceea să iei cu cealaltă, aveți cuvântul, domnul Homan. Numele meu este Jürgen Homan și vin de la DigiDevco uh, și uh, lucrez uh, într-o unitate specializată pe migrație și ocuparea forței de muncă, dar să știți că Uh, incluziunea socială și protecția socială nu uh, mai fac parte din uh, denumirea unității noastre. Dar eu mulțumesc foarte mult organizației Ialea Muncii pentru pregătirea acestui raport. Ați întreprins eforturi uriașe în ultimii ani și organizații cum este a noastră uh, vor putea să beneficieze de aceste date uh, pe care putem să ne bazăm, pe care putem să le valorificăm. Iar cifrele pe care dumneavoastră le-ați uh, menționat marchează foarte clar că 55% din populație nu este cuprinsă în uh, aceste sisteme și uh, există și un număr mare de personal, 70% practic care nu sunt suficient uh, de bine îngrijiți în cadrul acestor sisteme. Sunt date care provin din uh, partea guvernelor, deci de fapt sunt statistici guvernamentale. Uh, adesea uh, nu sunt combinate cu datele realizate în baza unor anchete. Dar în organizația dumneavoastră se încearcă acest lucru. Dacă ne uităm cu atenție la acest raport. Dacă l-am înțeles corect, acești peste 70% sunt, cum spuneam, date care provin din surse uh, legale și uh, există și uh, oameni care nu au nici un fel de venit, dar care practic nu sunt cuprinși în aceste statistici. Dacă ne gândim acum la rolul comisiei, uh, uh, există și o așteptare din partea Comisiei Europene. Ne întrebăm cum poate Uniunea Europeană să acționeze într-o manieră adecvată pentru a garanta o protecție socială uh, mai cuprinzătoare. Eh, spuneți că în relația cu Organizația Mondială a Muncii eh, nu se simte practic eh, participarea Comisiei. Avem niște relații care însă ne pot și necesită o îmbunătățire, dar tot pentru a răspunde la această întrebare, mai avem și un alt raport privind evaluarea globală, care reflectă susținerea Uniunii Europene în acest domeniu. Colaborăm cu DigiNIR, DigiEmployment, DigiDevco, Colaborăm de un an în acest sens și mâine vom prezenta acest raport, vi-l vom, vi vom furniza și dumneavoastră, dar vă invităm um, de asemenea să participați la prezentarea de mâine. Este o evaluare uh, care acoperă practic toate grupurile de state și aici se precizează că investiția uh, Comisiei în protecția socială este marginală, este sub 1% din buget. Dar și cu această contribuție am uh, reușit să rezolvăm uh, unele probleme în anumite state. De fapt, investițiile din partea Uniunii Europene este mai mult în domeniul asistenței sociale decât în asigurarea socială. Acesta este, de fapt, abordarea Comisiei Europene de a, susține, de a susține pe cei care sunt cei mai vulnerabili. Asta este ceea ce pot să vă spun și uh, îi invit pe cei interesați să analizeze acest uh, raport. Uh, pentru că uh, susținerea bugetară este mai puțin relevantă, se bazează pe un uh, dialog politic. Pentru că, până la urmă, voința politică este esențială. Din acest punct de vedere, noi am încercat în anul trecut și vom face acest lucru de asemenea în anul curent să promovăm un program global privind protecția socială. Nu s-a decis să facă parte din programul uh, de acțiune pe anul trecut, dar uh, poate că în anul acesta o vom face pentru că uh, ne interesează aceste fluxuri financiare în direcția protecției sociale și dorim să vedem cum putem a garanta o protecție socială în domeniul asistenței umanitare, astfel încât să se ajungă la un moment dat la o finanțare durabilă și la o implementare corespunzătoare a protecției sociale. Poate că ar merita să mai adaug că uh, sunt demersuri care nu sunt gratuite. Dar Știm că și în ce privește studiile efectuate de UNICEF și de Organizația Mondială a Muncii în Africa este o reflectare a participării din PIB la protecția socială. Președinte, mulțumesc foarte mult. Vom mai discuta și la 11 și 30 aspecte înrudite cu contribuțiile din uh, buget. Da, uh, știți că uh, noi ne-am bazat datele noastre pe o anchetă Eh, dar avem și date de la Banca Mondială, de la UNICEF, am valorificat și alte date care provin de la comisiile economice care operează în diversele regiuni, de la Banca pentru Dezvoltare. Iar eh, ce spuneam în legătură cu relația cu Uniunea Europeană, da, avem contacte strânse eh, în ce privește efortul de a avea o coerență a politicilor noastre. Mulțumesc foarte mult, Izabel, pentru această prezentare. Este un subiect foarte interesant. Vorbim despre aceste lucruri și cu partenerii noștri din statele ACP. Mulțumesc foarte mult! Iată, am primit un exemplar al acestui raport, uh, îl puteți găsi în biroul meu dacă doriți să-l consultați. Mulțumesc! Uh, peste 10 minute vor veni reprezentanții comisiei, de aceea aș vrea să trec repede la subiectele 17 și 18. Este vorba despre uh, parteneriatul în sectorul pescuitului în uh, zona Comorelor. Norbert este raportorul nostru care ne propune să respingem acest acord. Explică-ne, te rog, de ce. Sorry, Norbert. I said we, we move on now to... Norbert, deci trecem la subiectele 17 și 18, da? Deci, 17 și 18 le vom trata împreună. Stimate colegi, stimați colegi, este vorba despre a respinge până la urmă, a renunța la um, parteneriatul în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor, pentru că este vorba despre pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat, care uh, este recunoscut ca fiind o problemă socială, dar și o problemă ecologică. Acest tip de pescuit constituie un risc pentru ecosistemul marin și are și efecte nefericite asupra pescarilor din zonă, asupra stocurilor de pește. Combaterea acestui pescuit ilegal necontrolat este o modalitate centrală dacă dorim să ne atingem până la urmă obiectivele în domeniul pescuitului durabil. Există, uh, din păcate, multe ambarcațiuni uh, de pescuit care nu dispun de instrumentarul necesar uh, care să controleze pescuitul ilegal și să îl poată combate. Deci trebuie să combatem acest tip de pescuit și eu cred că Uniunea Europeană este obligată să facă tot ce îi stă în putere pentru a combate și a fi foarte activă în combaterea acestui tip de pescuit. În Parlamentul European, în numeroase decizii, am solicitat măsuri pentru combaterea pescuitului ilegal nedeclarat și uh, în acest context Uniunea Europeană a adoptat un regulament um, în ce privește tratamentul pe care uh, trebuie să-l abordăm cu statele care um, nu respectă cerințele noastre și practică pescuitul ilegal. Eu sunt favorabil ideii de cooperare cu state terțe, dar trebuie să respectăm și acest regulament și iată că acest regulament acum pentru prima dată pune sub semnul întrebării relațiile noastre cu Uniunea Comorelor. Sigur, trebuie să purtăm în continuare un dialog pentru o, o mai bună guvernanță a activității de pescuit în această regiune. Deci eu aș vrea să reorientăm sprijinul nostru uh, către această regiune în baza instrumentelor financiare pe care le avem pentru ca populația să nu aibă de suferit. Okay, so, um, anybody... Mulțumesc. Dorește cineva să intervină? Da, domnul Schaffhauser. Mă rog. Foarte pe scurt, doamna președintă, cer scuze că nu am putut să particip la întâlnirile din zilele trecute, fost împiedicat. Da, eu găsesc că este bine să uh, renunțăm la acest acord. Există problemele pe care le-a subliniat colegul meu, dar comorele nu dispun de mijloacele necesare pentru a putea supraveghea activitatea de pescuit Poate că ar fi mai bine să uh, apelăm la comisia care supraveghează pescuitul în uh, regiunea uh, Oceanului Indian. Poate că ar trebui să fie aplicate sancțiuni. De obicei, sancțiunile funcționează mai bine, determinând statele sancționate să încerce să respecte mai bine Uh, regulile stabilite și să gestioneze mai bine uh, regiunile uh, maritime. Dar asta e valabil și pentru Mauritania, nu doar pentru Comorile. Și știți că Franța este cel de-al doilea domeniu maritim din lume, dar nu putem să ne supraveghem pescuitul în totalitatea regiunii maritime deci este o problemă reală și nu ajută la nimic să criticăm situația fără să găsim remedii pentru a o îmbunătăți. Mulțumesc, nu a mai solicitat nimeni să intervină. Dau cuvântul doamnei Patricia Puf de la Digi Mare. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc și raportorului. Într-adevăr, uh, renunțarea la acordul de uh, parteneriat cu Comorele uh, demonstrează că această țară nu cooperează în ce privește combaterea pescuitului ilegal. Noul regulament ne obligă să acționăm astfel. Vă amintesc că acest proces de identificare a statelor necooperante nu se face într-un mod brutal, fără o concertare a demersurilor. Au existat discuții îndelungate înainte de a trece în 2015 la un demers de preidentificare și a existat și o discuție oficială prin care Comisia a încercat să convingă autoritățile din Comores să remedieze neconformitățile constatate. Aceste neconformități se referă la cadrul legislativ, la modul în care Comorele autorizează uh, pescuiții să se pavilioneze astfel încât uh, comorele să nu uh, aibă competențe deci, în felul acesta se recurge până la urmă la acte de pescuit uh, ilegal uh, și uh, se întâmplă și în toate oceanele, inclusiv în Atlanticul de Est. Deci, această țară a fost invitată să-și corecteze legislația din acest punct de vedere. Asta înseamnă însă că noi uh, vom stopa încercarea de colaborare cu comorele, uh, vom continua dialogul pentru a ajuta această țară să ajungă într-o stare de conformitate. și deci dialogul se intensifică. Acordul de pescuit permite flotei europene să, pescuit, să, să pescuiască în apele teritoriale ale Comorelor, uh, dar într-un fel nu e logic să-i autorizăm pe uh, pescarii noștri să-și continue activitatea acolo în momentul în care acordul de parteneriat va fi denunțat. Există și un aviz prealabil de șase luni înainte de denunțarea acordului. Dacă situația um, pescuitului în comore se va îmbunătăți în acest termen, noi nu vom denunța acordul, deci va exista posibilitatea să dăm înapoi termenul limită să știți că e vorba doar de 600 de mii de euro pe an care era randamentul pescuitului în această zonă, deci este o sumă minoră. Dar în ce privește înregistrarea uh, navelor uh, și uh, pavilionului folosit, trebuie să fie îmbunătățită legislația. Acestea sunt problemele pe care le evocăm noi în raportul nostru vis-a-vis de eventualitatea denunțării acordului. Mulțumesc, Norbert, dorești să intervii? În final, poate foarte pe scurt, din punct de vedere legal, nu avem nicio altă modalitate de a acționa care să ne permită să venim în întâmpinarea uh, celor din Comore. Suntem obligați legal să denunțăm acest acord după ce consultările au fost îndelungate și nu s-a putut constata nici o rezolvare. Dar e important să continuăm dialogul cu această țară pentru ca situația generală să se poată îmbunătăți. Mulțumesc. Deci înțeleg că există această perioadă de șase luni din momentul uh, notificării, dar în această perioadă uh, nu va continua dialogul. Mulțumesc foarte mult. Termenul limită pentru depunerea de amendamente 30 ianuarie la prânz și vom uh, vota în ședința din februarie. Trecem la punctul 19 și invit reprezentanții comisiei să intre în sală. Okay, colleagues, we now move on to... Dragi colegi, trecem acum uh, la următoarele puncte de pe ordinea de zi. Avem un uh, articol foarte, un punct foarte important, e una din uh, um, laturile esențiale ale muncii noastre până la alegeri și anume negocierea, ba chiar până în decembrie 2019, negocierea acordului de la Cotonou după 2020. Am mai făcut un raport, uh, mă rog, l-a făcut Norbert Neuser și în anul trecut Comisia și-a adoptat recomandările pentru decizia Consiliului în legătură cu modul în care să demarăm negocierile. Și domnul comisar uh, Neven Mimița a venit aici ca să ne prezinte acest document. Uh, domnule comisar, anul fericit că e prima oară că veniți în fața noastră după vacanță, deși pare că a trecut mai mult timp Eh, oricum, bun venit din nou în fața comisiei noastre și vă ascultăm cu interes. Vă rog. Thank you, thank you very much, honorable Chaum. Mulțumesc, domnule președinte. Și da, anul fericit, eh, stimați membri ai comisiei, dar colegi și prieteni. În luna decembrie anului trecut, comisia a adoptat o recomandare pentru o decizie a Consiliului privitoare la parteneriatul Uniunii Europene cu țările Africii, Caraibelor și Pacificului după 2020. E o piață de hotare importantă pentru a defini viitorul a ceea ce a devenit parteneriatul geografic cel, de cea mai lungă durată și cel, cel mai extins din întreaga lume. Reprezentăm mai mult de 100 de țări împreună, Uh, și majoritatea acestora uh, sigur asigură și o majoritate la ONU, care sunt uh, conectate într-o lume din ce în ce mai imprevizibilă. Și atunci strângerea acestor relații este un element mai important decât oricând. A sosit momentul să ne transformăm parteneriatul de durată într-o platformă mai strategică ca să facem față provocărilor, provocărilor comune, dar și să mm, profităm de, de șansele comune împreună. Eu vreau să uh, păstrez valoarea unică a acestui parteneriat, dar în același timp să-l facem și mai eficient și pentru astăzi și pentru ziua de mâine. Sigur că și implicarea dumneavoastră activă și constructivă este de uh, mare valoare și ne ajută, inclusiv uh, recentul raport al uh, domnului Noiză și mă bucur că sunt astăzi aici pentru a ne onora angajamentul de a vă ține totdeauna la curent și implicați eh, de-a lungul întregului eh, proces. Recomandarea noastră e rezultatul eh, unor consultări extinse în care am ținut cont de comentariile și preocupările tuturor părților interesate la toate nivelurile, atât din partea europeană cât și din partea partenerilor noștri în țările ACP. Am și prezentat propunerile noastre la adunarea parlamentară comună UE-ACP din Haiti din decembrie 2017 și în fața Consiliului de Afaceri Externe de luni, împreună cu un altul reprezentant. Statele membre au convenit că e vorba de o bază foarte bună pentru uh, discuții și dată fiind buna noastră cooperare de până acum, am încredere că și dumneavoastră veți aprecia propunerile noastre și veți uh, aprecia și faptul că ele reflectă punctele dumneavoastră de vedere. Cred că propunerea noastră este una ambițioasă și este un punct de plecare pentru un parteneriat mai modern, mai politic, mai bine țintit, similar cu uh, acordurile cadru pe care le avem cu alte țări și regiuni ale lumii. În aceste propuneri, noi uh, sperăm să reflectăm mai bine realitățile lumii de azi și ambițiile Uniunii Europene de a fi un actor global mai eficient și mai responsabil pe viitor. De fapt, cel mai puternic actor global în ce privește politicile de dezvoltare. După cum se definește noua strategie globală și uh, consensul european privitor la dezvoltare. La fel ca și dumneavoastră, suntem de acord că obiective de dezvoltare durabilă trebuie să se afle în centrul noului nostru acord și acest nou parteneriat de fapt, e un exemplu concret al intenției noastre de a rămâne în fruntea punerii în aplicare a agend agendei 2030. Știm că împreună cu partenerii noștri din Africa, Caraibe și Pacific, putem uh, aduce schimbarea în ce privește ambițiile globale. Interesele noastre sunt comune și am și demonstrat-o la negocierile uh, acordului uh, de la Paris privitor la climă, dar pentru ca aceasta să se și întâmple, trebuie să avem un dialog politic uh, mai strâns în toate domeniile și pentru toate obiectivele acoperite de noul acord. Trebuie să avem în vedere provocările și interesele comune și specifice, asta înseamnă și mai bune rezultate în domeniul eradicării sărăciei, creșterii economice, investițiilor păcii, securității, mobilității, migrației și, după cum spunea domnul uh, Noizer în raportul său, pentru asta va fi nevoie de o nouă relație bazată pe un parteneriat între părți egale care depășește sfera dezvoltării și relație învechite între donator și beneficiar. E vorba și de o reflexie a faptului că mulți din partenerii noștri au devenit uh, țări uh, cu venituri medii, ceea ce înseamnă că e nevoie de noi forme de colaborare. Vreau să încurajez un dialog mai constant într-un format și la un nivel uh, care vor fi cele mai bune, fie că e vorba de național, regional sau la nivel ACP. Și sunt de acord cu punctul meu de vedere, și anume că rolul societății civile, inclusiv al reprezentanților parlamentelor naționale și ai sectorului privat, ar trebui să fie mai puternic pentru a ne păstra angajamentele reciproce la un nivel înalt și suntem de acord cu Uh, comisia noastră și suntem de acord cu partenerii noștri ACP că viitoarele noastre relații trebuie ancorate într-un cadru obligatoriu din punct de vedere juridic. Această abordare bazată pe reguli față de multilateralism este chiar în ADN-ul Europei și reflectă angajamentele noastre de a fi un partener fiabil și responsabil și de asemenea un actor global de, uh, acela, de aceeași factură. Asta cu conservarea principiilor, valorilor noastre și obiectivelor noastre generale dar în același timp permițând flexibilitatea de a avea o abordare mai bine țintită în conformitate cu specificitățile regionale. Această nouă structură ar trebui să țină cont de importanța crescândă a dinamicilor și actorilor regionali, astfel încât trebuie ca centrul de gravitate să se schimbe înspre cele trei parteneriate regionale cu propriile noastre priorități și structurile eh, guvernamentale ale fiecăruia. În cazul Africii, viitorul parteneriat regional trebuie să reflecte o abordare unică pentru Africa, dar să și respecte acordurile de asociere existente pe care le avem deja cu țările din Africa de Nord. Stimați membri, eu am încredere că în legătură cu toate aceste orientări principale noi suntem de acord în legătură cu valoarea de netăgăduit a acordului nostru, dar și nevoia de a-l face mai modern, mai reactiv, mai eficient și nevoia de a ne păstra, apăra interesele, obiectivele, valorile comune, dar în același timp să și consolidăm parteneriatele regionale, prioritățile, dialogurile și suntem de acord și că e nevoie de o Uniune Europeană mai responsabilă, mai fiabilă, împreună cu partenerii noștri din țările ACP, pentru a răspunde provocărilor și șanselor globale din ziua de astăzi. Vom discuta aceste propuneri mai în detaliu cu statele membre în următoarele luni. În scopul de a ajunge la un acord privitor la mandatul de negociere până luna mai. Aștept cu interes comentariile dumneavoastră, întrebările și uh, aștept și susținerea și cooperarea dumneavoastră pe care mă bazez. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, thank you very much, Commissioner, for your over... Mulțumim, domnule comisar, pentru prezentare. Spune președinte, cred că sunt uh, multe puncte comune între propunerea dumneavoastră și ceea ce a votat Parlamentul nostru. Dar sigur, expertul este domnul Norbert Neuser, care a fost și raportor în numele Parlamentului. Așadar, îi dau cuvântul și apoi reprezentanților grupurilor politice. Mulțumesc, Linda și mulțumesc, stimate domnule comisar, pentru prezentarea directivelor pentru Consiliu. Nu vreau să repet toate punctele pe care le-ați prezentat deja. Cred că Comisia noastră pentru dezvoltare poate uh, evidenția principalele puncte menționate de dumneavoastră, și anume că e un acord uh, unic, de o valoare unică, și trebuie să devină mai strategic, asta prin transformarea sa într-o platformă strategică și acum avem șansa cu președinția bulgară care ieri și-a prezentat planul de activități pentru viitoarele șase luni. Cred că putem reuși, cred că avem privilegiul uh, ca ei să dețină președinția și ei vor face eforturi pentru o bună urmare a acordului de la Cotonou. Ați menționat că obiectivele de dezvoltare durabilă sunt în uh, centrul activității noastre de conlucrare cu țările ACP, astfel încât putem vedea că există multe posibilități oferite de acest acord de a avea situații de majoritate la voturile ONU sau în lupta împotriva schimbărilor climatice. Cred că e important să ne consolidăm dialogul politic și cred că noi, trebuie, noi parlamentari avem datoria de a interveni pentru că noi avem uh, experiență prin adunările parlamentare comune. Sigur că uh, toate părțile trebuie să-și îmbunătățească activitatea, dar acest instrument parlamentar este foarte important și uh, gândindu-mă, gândindu-mă inclusiv la rolul societății civile și Eh, cred că acest dialog a făcut multe progrese în ultimii ani, mai ales dacă e să mă gândesc la chestiunea drepturilor omului. Acum, ce se va întâmpla după Cotonou ar trebui să, să fie următoarele. Să existe un cadru juridic obligatoriu și această nouă structură trebuie consolidată prin mai multă responsabilitate relaționată cu cele trei regiuni diferite, Africa, Caraibele, Pacific, inclusiv țările din Africa de Nord. Deci uh, vom acționa în comun cu Uniunea Africană, că din câte știu eu, au apărut multe probleme în uh, anumite state membre uh, de pe urma acestei structuri duble, deci uh, o relație prin uh, Uniunea Africană și apoi, pe de altă parte, relația cu țările africane prin ACP, însă cu excluderea țărilor din Africa de Nord. Din, vreau să mai subliniez ceva, și anume dimensiunea conlucrării cu parlamentarii și mm, uh, având de beneficiat de pe urma acestei experiențe pozitive și toate acestea ne pot ajuta să ajungem la un acord bun împreună cu statele membre. Mulțumesc! Uh, multe din punctele, uh, sau majoritatea punctelor noastre sunt absolut uh, pe aceeași linie cu poziția noastră. Mulțumesc, Norbert, și acum din partea PP, domnul Scheinfeld. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc, domnule comisar. Îmi pare bine că putem avea astăzi această discuție, deoarece ea se referă la un subiect foarte important. Și se referă de asemenea la o experiență foarte valoroasă a Uniunii Europene în ce privește ajutorul acordat pentru dezvoltare țărilor terțe. Nu mă gândesc la dezvoltare în termeni economici sau doar economic și doar social. Mă gândesc la dezvoltare în ce privește politica, în ce privește promovarea democrației, uh, sus și a susținerii um, respectării drepturilor omului, de asemenea în ce privește promovarea egalității între bărbați și femei, iar Uniunea Europeană, fără îndoială, reprezintă un lider în aceste domenii, ceea ce este minunat. Uniunea Europeană joacă un rol primordial în promovarea acestui tip de obiective umanitare uh, cu valoare uh, de civilizație în lume. Acum, când e vorba despre acordurile cu țările ACP, noi uh, constatăm, pe termen foarte lung, că vorbim de zeci de ani de zile, constatăm că uneori lipsesc rezultatele. Nu e vorba de un proiect izolat, care pe o durată de doar câțiva ani de zile nu a adus rezultatele uh, scontate. Ca într-un asemenea caz am putea conchide că obiectivele au fost greșit identificate și că trebuie schimbate. Aici, din contră, suntem în fața unei situații în care uh, timp de zeci și zeci de ani am văzut că acțiunea noastră ne-a decepționat și nu a dus la rezultatele uh, sperate. Deci cred că trebuie introduse aici modificări de fond și nu uh, superficiale. De aceea mă satisface intervenția domnului comisar care ne-a vorbit tocmai despre această voință de a modifica în profunzime acest acord uh, în 2019. W tym konflikty zbrojne, vojne światowe, pierwsza, druga. Și în 2019 vom uh, celebra Eh, cea de 100 aniversare a sfârșitului primului război mondial, ocazie cu care sute și milioane de oameni și-au pierdut viețile. Acest război ne permite să ne dăm seama de câte diferențe există în ce privește nivelul de dezvoltare al diferitelor țări și continente. Eh, iată, din păcate, astăzi putem observa și renașterea unor curente sau tendințe rasiste, xenofobe, de extremă dreapta. Dar acum, revenind la subiectul relațiilor cu țările ACP, mă bucură orientarea uh, care ne-a fost prezentată și consider că trebuie să avem uh, abordări diferențiate, noi cei din Uniunea Europeană, adaptate la diversele regiuni, că nu putem uh, trata țările ACP ca un întreg, nu putem să le punem pe toate în aceeași oală, trebuie uh, o altă abordare pentru Africa, alta pentru țările din Marea Caraibelor și așa mai departe. Cât despre ce se va întâmpla după 2020, eu cred că trebuie să ne bazăm pe rezultate, adică uh, eu cred că în ce privește mm, autoculpabilizarea, eu cred că trebuie să încetăm. Uh, bun, trecutul e trecut, experiențele trecutului au fost cele care au fost, dar trebuie să încetăm autoculpabilizarea. Aceste remușcări uh, Uh, și mă, scuz, uh, mă rog să mă scuzați pentru exemplul ăsta, dar uh, acest complex face ca țări europene, mai ales cele care aveau colonii, aceste țări au o abordare prea permisivă și prea tolerantă. Și până la urmă, vedem că această abordare nu aduce rezultate. Eu cred că trebuie o nouă abordare. Uh, cu condiții mai riguroase, mai severe, trebuie să fim mai exigenți, mai ales dacă țările respective nu reușesc să obțină rezultatele scontate, mai ales când e vorba de respectarea valorilor fundamentale care sunt atât de importante pentru Uniunea Europeană și care fac parte din ADN-ul său. Sigur că E mai ușor să obții anumite obiective dacă ai mulți bani. Însă, la ce folosesc banii dacă nu ai niciun fel de valoare pe care să te bazezi? Deci trebuie să punem accentul pe drepturile omului, pe egalitate. Uh, asta trebuie să fie o exigență fundamentală în relațiile noastre cu țările ACP. Dacă cineva încalcă drepturile omului, dacă cineva încalcă statul de drept, atunci nu primește bani și faptul că cineva are nevoie de ajutor, nu, să nu mai fie lucrul cel mai important în acest context. Sigur, să nu uităm, în țările acestea se întâmplă ca majoritatea banilor acordați ca ajutor să ajungă la cei de la putere și nu la oamenii de rând. Și adesea vorbim de țări aflate sub dictatură. Eu cred că da, trebuie să acordăm ajutor, însă partenerii noștri trebuie să știe că suntem gata să refuzăm și să denunțăm aceste uh, acorduri și să cerem uh, returnarea acestor bani dacă nu sunt îndeplinite condiții. Și în încheiere, domnule comisar, uh, uh, întâmpin cu satisfacție propunerea dumneavoastră, apelul meu este simplu. Trebuie un ajutor condiționat și nu necondiționat din partea Uniunii Europene. Thank you very much. I just, at this point... mulțumesc. Haideți să facem o pauză pentru a ora bun venit uh, membrilor Parlamentului Gambiei și am avut onoarea să mă întâlnesc cu ei uh, în ziua de marți, am petrecut o oră împreună, am avut un schimb foarte interesant de puncte de vedere în legătură cu revenirea țării noastre la democrație, speranțele acestei țări. Da, iată, avem un uh, grup impresionant de parlamentari, am discutat viitorul acord de la Cotonou, Uh, care este de mare interes pentru țara noastră. Dacă șeful delegației dorește să spună câteva cuvinte, după membrii Parlamentului uh, îi vom da cuvântul. Dacă cineva vrea să spună ceva în numele delegației, v-aș ruga să o faceți. Însă, mai avem patru vorbitori înscriși la cuvânt din partea Parlamentului. Deci, poate, dragi colegi, limitați puțin timpul de intervenție ca să dăm cuvântul și colegilor din Gambia. Domnul Görens este următorul vorbitor. Oui, madame la présidente. Euh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. La rândul meu vreau să-i salut pe parlamentarii din Gambia și vreau să-l salut și pe domnul comisar Mimicea, care a început discuția cu privire la ce se va întâmpla după expirarea acordului de la Cotonou. Ei bine, cu siguranță situația se va schimba uh, mult uh, pe viitor. Asta din pricina faptului că, iată, în, con, uh, în momentul de față, Statele Unite se retrag din acordurile internaționale, uh, denunță deciziile deja luate și, pe de altă parte, Uniunea Europeană va fi slăbită de retragerea Regatului Unit. Uh, iată, elemente foarte importante pe care nu trebuie să le scăpăm din vedere. Uniunea Europeană în continuare, bineînțeles, ține la multilateralism, iar pe viitor rolul Uniunii Europene va fi mai uh, mare. Din păcate însă, mijloacele Uniunii Europene vor fi mai mici ca urmare a Brexitului. China, India sunt alți actori importanți, uh, foarte prezenți în Africa, care vin sau nu cu uh, condiționalități. Uniunea Europeană vine cu condiții cât se poate de stricte. Mi se pare că uh, Um, articolul 9 este cel care uh, stabilește condițiile și articolul 95 uh, vine cu sancțiunile sau prevede sancțiunile, deci condițiile impuse de Uniunea Europeană sunt mai stricte decât uh, cele impuse de alți actori. După aceea, în ultimii ani, tot mai multe state s-au retras de la, din Curtea Penală Internațională. Uh, era vorba despre state care participau de asemenea la acordul politic din 2020. Sper că această tendință este una pasageră, dar în orice caz, pentru moment, ea ne îngrijorează. Și mai există și un alt element nou, și anume vreo 12 state, iată, au început să aibă o creștere economică absolut remarcabilă. Problema inegalităților nu se regăsește doar în statele ACP, ci se regăsește și în Europa. Deci, pornind de la toate acestea, ce putem să facem? Dumneavoastră spuneați că ne vom uh, adapta la ne vom adapta noi situații și cred că situația aceasta a fost de, Uh, descrisă de către mine. Am uitat însă să menționez tendințele demografice ascendente din unele state ACP. Deci, știu că există rezistențe și la nivelul statelor ACP, dar mă întreb dacă Uniunea Europeană este dispusă să vină cu soluții concrete uh, pentru acele state ACP care își doresc acest această, aceste soluții. Uh, suntem oare dispuși uh, să mergem până la capăt, să transformăm în realitate promisiunile pe care le facem? Pentru că Uniunea Europeană este foarte bună la capitolul uh, promisiuni. Din păcate, când vine vorba despre transformarea în realitate, doar vreo 15-10 state membre continuă să fie unite. Însă, în orice caz, cred că problema aceasta nu trebuie să fie lăsată la o parte. Vreau să vă întreb tocmai de aceea, con- concret, dacă există state membre care se opun discutării anumitor subiecte sensibile în cursul negocierilor. Există oare subiecte tabu? Dacă da, care sunt acestea? Și vreau să vă întreb, de asemenea, care sunt statele care se opun uh, uh, progreselor în anumite domenii? Mi s-a spus spre exemplu, că atunci când vine vorba despre tendințele demografice și soluțiile pentru acestea, există state membre care se opun uh, găsirii unei soluții. Așa ceva este inacceptabil. Nu asta am decis noi în cadrul comisiei noastre. Trebuie să fim foarte fermi când vine vorba de subiectul acesta și trebuie să purtăm între noi o dezbatere pe tema aceasta. inacceptabil să acceptăm ca două, trei state membre ale Uniunii Europene să blocheze discutarea unor uh, teme. Deci, acesta, uh, caracterul franc al discuțiilor este absolut esențial. Încă ceva. Ce observăm? Vedem că în unele regiuni în special uh, în uh, comunitatea economică a statelor din Africa de Est, cu ajutorul Comisiei am creat un fel de sistem care merge mână în mână cu sistemul de funcționare a Uniunii Europene. Deci există, Uniunea Europeană s-a transformat în sursă de inspirație. Dar, în practică, ne dăm seama că lucrurile nu avansează. Însă totul spune că, ne spune că dimensiunea regională este absolut esențială. Din păcate, când vine vorba despre transformarea în realitatea regionalizării, statele naționale par să se opună par să fie incapabile a merge mai departe. Și asta din pricina unor state precum Marocul, Tunisia, Nigerul, etc. etc. Ce vom face cu aceste state în uh, cursul uh, negocierilor cu statele ACP? Ați spus că trebuie să ținem cont de realitate, dar uh, realitatea devine din ce în ce mai dură, traficul de droguri, de ființe umane. Toate aceste flageluri există și ele sunt clar transfrontaliere. Nu mai rămân uh, cantonate în anumite regiuni ale continentului african, spre exemplu. În măsura în care statele ACP copiază uh, într-o oarecare măsură sistemul de funcționare a Uniunii Europene, cred că este de uh, obligația noastră să atragem atenția asupra problemelor care ar putea decurge în cazul în care lucrurile nu sunt duse până la capăt. Mulțumim, doamna Hautala. Vă mulțumesc că voi fi mult mai succintă decât toți antevorbitorii mei, pentru că un ministru mă așteaptă în birou. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezență. Știți probabil că grupul meu dorea să mergem mai departe în contextul acesta al modernizării acordului. Noi doream să punem accent pe specificitățile regionale, dar e drept că noile uh, propuneri vin cu elemente noi în ceea ce privește subiectul acesta al specificităților uh, regionale. Dar când spuneți că Uniunea Europeană ține la abordarea bazată pe reguli, uh, Trebuie să recunoaștem, de asemenea, că nu am prea avut uh, mare succes când vine vorba despre articolul 8 din acordul de la Cotonou. Uh, tot ce ține de drepturile omului uh, s-a transformat uh, într-un subiect uh, sensibil sau chiar irritant pentru uh, statele partenere. Cred că trebuie să găsim noi modalități pentru a ne asigura că uh, caracterul obligatoriu se va aplica și în cazul acestor subiecte sensibile. Comisia, iată, subliniază rolul societății civile și asta e bine. Dar vreau să vă întreb cum anume putem uh, implica cu adevărat societatea civilă în procesul decizional. Unii dintre noi uh, au uh, participat la summitul de la Abidjan și am, am văzut că multe state au refuzat mesajele transmise prin intermediul conferinței societății civile. Deci, iată, multe mai trebuie făcute. Uh, Ați spus de asemenea că până în mai vom avea un mandat de negociere. Eu cred că atât Comisia cât și, uh, Europeană cât și Comisia noastră ar avea mult de câștigat în cazul în care am fi mai implicați în discuțiile cu privire la mandat. Acum, pe baza tratatului de la Lisabona, să nu uităm, Uniunea Europeană are uh, sau Parlamentul European are dreptul de a-și uh, spune cuvântul cu privire la acordurile internaționale importante. Prin urmare, implicarea Comisiei noastre în negocierile prealabile ar fi esențiale. După aceea încă ceva, abordarea more for more. V-ați gândit la uh, maniera în care am putea sau v-ați gândit la alte maniere în care am putea stimula reformele și uh, creșterea dezvoltării, poate am putea trece dincolo de această abordare more for more. Și sunt de acord cu domnul Görens, care, care spunea că nu trebuie să existe taburi, subiecte tabu. Domnul Schaffhauser. Intervenție fără microfon. Voi fi succint, am câteva comentarii doar. În primul și în primul rând, multilateralismul. Cred că trebuie să ne sprijinim mai mult pe statele mari, statele puternice și Consiliul de Securitate al ONU. Uh, Franța, China, Statele Unite, Rusia. Apropo, în Republica Centrafricană implic a Rusiei devine din ce în ce mai pregnantă. Mi se pare că nu, însă nimeni nu vorbește despre asta. După aceea, statele eh, eșuate. Haideți să vă dau un exemplu. Emiratele nu sunt neapărat un stat democratic, eh, nici Singapore, nici China n-au fost democratice, dar cu toate acestea, statele acestea s-au dezvoltat și dezvoltarea economică duce până la urmă la Uh, la democrație. Tocmai de aceea trebuie să fim uh, atenți când vine vorba de sancțiuni, pentru că sancțiunile uh, sunt puse în spinarea cetățenilor, din păcate, nu în spinarea guvernelor. De ce tratatele noastre nu funcționează? De ce rezultatele sunt uh, nesatisfăcătoare? Ei, 30 de ani de experiență în domeniul dezvoltării uh, atât pe plan național cât și pe plan uh, internațional, uh, m-a făcut să conchid că ajutorul duce la mai mult uh, ajutor. Ruta pe care o ați uh, uh abordat-o dumneavoastră duce până la urmă la necesitatea sporirii ajutorului de dezvoltare pe care îl oferim. Uh, atâta timp cât oferim medicamente, ei bine, nu ajutăm dezvoltarea industriei farmaceutice la fața locului, ceea ce duce la ajutoare sub formă de medicamente din ce în ce mai numeroase. Deci vreau să vă întreb cum anume putem obține creștere economică atât de necesară într-un mediu atât de dificil. Uh, eu m-am tot ocupat de Republica Centrafricană. Se uh, vorbește despre statul acesta ca fiind unul uh, relativ democratic. Uniunea Europeană este donatorul cel mai important pentru Republica Centrafricană. Atâta timp însă cât rămânem sau oferim în același context ajutorul de dezvoltare, acest ajutor de dezvoltare va face Uh, necesară oferirea de noi și noi fonduri. După aceea, fondurile fiduciare, precum uh, BECU, fondul fiduciar BECU, da, este un instru- sunt instrumente uh, um, solide, necesare. Din păcate însă fondul acesta fiduciar a fost creat uh, fără aplicarea sau implicarea statului. Uh, Uh, care este statul care a reușit să se dezvolte fără, cu ajutorul unor instrumente internaționale la care structurile politice naționale n-au fost uh, implicate. Nu înțeleg în ce măsură dumneavoastră credeți că genul acesta de instrument poate să funcționeze în afara structurilor naționale. Eu vă tot cer ca aceste fonduri fiduciare să fie uh, uh cristalizate cu implicarea cu implicarea uh, guvernelor și președinților. După aceea, ajutorul de dezvoltare, uh, da, uh, ar putea fi ar putea fi eficientă în cazul în care fondurile acestea ar fi acordate unor domenii, domenii prioritate. Investițiile ar trebui să fie făcute în sănătate, educație, în ce știu eu, uh, infrastructuri, uh, etc. În cazul în care fondurile acestea însă sau acordarea fondurilor acestea, acestea se face cu ajutorul uh, actorilor guvernamentali și neguvernamentali, în cazul în care fondurile sunt acordate pornind de la maximul de transparență posibil, atunci cred eu că fondul acesta, fondurile acestea ar putea deveni eficiente. Fără implicarea statelor naționale, uh, rezultatele sunt imposibile. Din păcate, instrumentele noastre actuale nu ne permit această implicare a statelor uh, partener. Tocmai de aceea, instrumentele trebuie să fie modificate, asta pentru a putea debloca uh, problemele la nivelul dezvoltării în diferitele state membre. Vă mulțumesc. Vom discuta chiar astăzi asist asistența bugetară. Domnul Cornie urmează acum. Vă, mă bucur că v-ați întors în Parlamentul European și în Comisia noastră. Vă mulțumesc tare mult. Domnule comisar, profit de prezența dumneavoastră pentru a vorbi despre caracterul fictiv aparent al ajutorului oferit de Uniunea Europeană. Haideți să vă explic la ce mă refer. Se pare că uh, nu oferim uh, sumele promise în direcția ajutorului pentru dezvoltare. Și la ce duce această situație? Uh, situația îi, le permite partenerilor din afară să Uh, ne reproșeze că această atitudine este până la urmă una voluntară din partea Uniunii Europene. Uniunea Europeană face, promisi, uh, prom, uh, face promisiuni, dar nu de fapt fondurile respective, fondurile promise nu se doresc a fi acordate. Uh, bine, uh, adevărul este că avem condiții pentru oferirea respectivelor fonduri, uh, condiții care deseori nu sunt respectate de către partenerii noștri, dar discuția se oprește la neacordarea fondurilor. Din păcate nu aflăm sau nu încercăm să demonstrăm de ce anume fondurile respective nu sunt acordate. Și uh, ne dăm seama că, până la urmă, statele parteneri n-au capacitățile necesare pentru crearea dosarelor necesare pentru obținerea fondurilor. Tocmai de aceea eu cred că noi ar trebui să oferim asistență acestor parteneri pentru a spori uh, capacităților, uh, capacitățile lor administrative. Haideți să-i ajutăm să completeze formularele, să depună dosarele și odată ce a, uh, etapa aceasta va fi finalizată, finalizată, cu siguranță rata de absorpție va, fi, va crește exponențial. Și când vorbesc despre formare, nu vorbesc despre aleși, uh, vorbesc despre formarea funcționarilor din statele partener. Deci, rolul nostru este acela de a sprijini uh, um, sectorul uh, public din statele partener și, în al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că fondurile pe care le acordăm sunt acordate pentru uh, proiecte eficiente. Mulțumesc! Mulțumesc, a fost ultimul eurodeputat care a cerut cuvântul. Acum îi dau cuvântul domnului Jaitei doamnei Jaitei, care va reacționa la cele spuse în numele delegației uh, pe care o reprezintă. Mulțumesc! Mai întâi de toate vreau să mulțumesc uh, Parlamentului European pentru invitația care ne-a fost adresată. Delegația noastră și adunarea națională din Gambia vă este recunoscătoare, vă sunt recunoscătoare. Până în momentul de față am obținut o serie de informații și vizita aceasta ne-a permis să, să vedem care este părerea diferitor actori în ceea ce privește diverse teme, precum migrația, ajutorul de dezvoltare, etc. Toate aceste informații ne vor ajuta în procesul nostru decizional. Vreau de asemenea să le mulțumesc colegilor care uh, m-au uh, ales uh, ca lidera delegației. Înainte de a comenta cele auzite astăzi, dați-mi voie să vă spun câte ceva despre democrația în uh, Gambia. Să nu, uitați, să nu uităm că articolul 9 din acordul de la Cotonou pune mare accent pe democrație. Gambia a trecut pe, peste o perioadă de, peste o di, dictatură care a durat 22 de ani, rolul Uniunii Europene în uh, acest context a fost unul deosebit de important. Uh, din păcate, relațiile noastre nu au fost întotdeauna cele mai potrivite, dar, uh, iată, în ultima perioadă am uh, reușit să îmbunătățim relațiile cu Uniunea Europeană. De asemenea, pentru prima dată am promulgat o lege cu, o lege cu privire la drepturile omului în Gambia. Am uh, creat și o comisie care să se ocupe de reconcilierea națională am uh, promulgat o lege care constituie o comisie de revizuire constituțională. Ne dorim o nouă Constituție care să garanteze separarea puterilor și drepturile omului pentru toți cetățenii din statul nostru. Deci, în calitate de Parlament, uh, ne asumăm democrația și drepturile omului, luptăm pentru uh, încetățenirea uh, caracterului democratic în de procesul nostru decizional. În ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare, Uniunea Europeană este cel mai mare donator pentru noi. În 2017, odată cu instaurarea noului uh, guvern, am obținut uh, asistență bugetară. Să știți că ajutorul bugetar primit din partea Uniunii Europene ne-a ajutat să ne punem pe picioare. Noul guvern din Gabia a moștenit o economie în colaps. Bugetul pe care îl aveam era nerealist. Uh, și uh, Uniunea Europeană ne-a cerut să ne revizuim uh, bugetul pentru a ne acorda asistența bugetară pentru prima dată ca urmare a acestei uh, încurajări din partea stat, Uniunii Europene. Ne-am așezat la masa negocierilor, am regândit bugetul și mai apoi am putut obține această asistență bugetară care ne-a ajutat să ne punem economia pe picioare. În ceea ce privește ajutorul uh, pentru dezvoltare și eficiența acestuia, să știți că ieri la Parlamentul din Gambia am avut o ședință cu diferite, la care au participat o serie de state din vecinătate și subiectul discuției a fost migrația. În Gambia 99% uh, dintre migranți sunt tineri cu o vârstă între 19 și 25 de ani. Și motivul acestui uh, fapt uh, este uh, sau singurul motiv care generează această migrație este mm, economia sau situația economică dificilă. Oricât ai încerca să-ți ții oamenii acasă, în cazul în care ești sărac, în cazul în care ești o țară săracă, e clar că nu vei putea face asta. Fluxurile migratorii vor continua și cred că Africa și Uniunea Europeană trebuie să fie sincere când vine vorba de subiectul acesta. Dacă ajutorul pentru dezvoltare nu ajută în uh, direcția scăderii fluxurilor migratorii, cred că ar trebui să discutăm noi uh, instrumente ce ar putea să fie folosite. Spre exemplu, Uh, planurile de investiții prin, uh, pentru Africa ar putea fi un pas uh, înainte. Cred că ar trebui să ne regândim poziția vis-a-vis -vis de ajutorul de dezvoltare. Să știți că nici noi nu ne dorim neapărat sau nu, nu vrem să primim uh, din nou și din nou ajutor pentru dezvoltare, pentru că am văzut că acest uh, ajutor n-a ajutat de fiecare dată. Tocmai de aceea cred că Africa și Uniunea Europeană ar trebui să stea la masa negocierilor și uh, să discute despre cum anume uh, fondurile acordate ar putea fi în beneficiul tuturor. Noi ne bazăm pe Uniunea Europeană. Asta pentru că, să știți, Gambia nu deține multe resurse naționale. Și pentru că nu avem aceste resurse, avem nevoie de tot ajutorul pe care îl putem primi pentru a ne putea achita de îndatoriri. Pentru prima dată în Gambia avem un, plan, avem un plan național de dezvoltare. Acesta va fi prezentat Parlamentului și va fi uh, adoptat ca politică de dezvoltare pentru statul nostru. Și guvernul va fi obligat să uh, respecte acest plan de dezvoltare care se referă la uh, printre altele sănătate, uh, tineret, educație, agricultură și infrastructură. Acestea sunt uh, cele cinci priorități ale noastre și tot ajutorul pe care îl putem primi pentru atingerea acestor, uh, acestor priorități ne, ne bucură. Sănătatea este, spre exemplu, o prioritate. Anul trecut am uh, realocat 200 de milioane de dolari sistemului de sănătate pentru că ne-am dat seama că banii aceștia suplimentari sunt necesari, dacă nu, sistemul nostru de sănătate ar fi intrat în colaps. Deci avem sau vom primi cu dragă inimă tot ajutorul pe care îl primim pentru că avem nevoie de el. Vă mulțumim tare mult pentru invitație, doamnă președinte, vă mulțumim pentru discuțiile de astăzi. E necesară colaborarea strânsă între Gambia și Uniunea Europeană pe viitor. Mulțumesc! Și eu doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru deplasarea dumneavoastră, pentru că ne-ați furnizat elemente din experiența dumneavoastră practică. Au vorbit mulți colegi, dar iată că dumneavoastră ați beneficiat de o asistență din partea Uniunii Europene și pentru dezvoltare și pentru domeniul sănătății și Eh, iată că a, vorbim și despre condiționalitate. Dumneavoastră ați explicat foarte bine eh, cum eh, a putut până la urmă să fie rezolvată și problema legată de încălcări ale drepturilor omului, de reinstaurare a democrației. Eu nu pot decât să vă doresc toate cele bune. Iată, acum suntem și în prezența comisarului care urmează să uh, Uh, negocieze acordul de la uh, Cotonou, să-l renegocieze. Domnul comisar uh, reține și sugestiile dumneavoastră. Dar acum îi voi da cuvântul domnului comisar pentru a răspunde la întrebările formulate. Vă mulțumesc foarte mult. Și mulțumesc și eurodeputaților uh, pentru uh, contribuțiile foarte importante, pentru susținere, pentru liniile directoare sugerate, pentru că uh, ele ne permit în Comisia Europeană să beneficiem de instrumente de redactare în procesele de negociere a mandatelor și în negocierea uh, și etapei post-Cotonou. Dar, într-adevăr, Parlamentul joacă un rol foarte important uh, în ce privește și acordul final pe marginea acordurilor la care se ajunge. Dar eu uh, nu vreau să vin la întâlnirea cu Parlamentul doar cândva spre finele anului 2019 cu textul final uh, pentru acordul post-Cotonou. Eu vreau să uh, conlucrez cu comisia dumneavoastră și cu toți eurodeputații și în perioada negocierii acestui uh, acord, pentru că contribuțiile dumneavoastră sunt foarte importante pentru mine. Da, sunt uh, absolut de acord că astăzi perspectiva este una diferită. În ce privește uh, stabilirea uh, cadrului uh, politic și de dezvoltare a relațiilor între Uniunea Europeană și statele ACP în perioada post-2020, pentru că avem obiectivele de dezvoltare durabilă pe care ni le-am stabilit. Există un consens european privind dezvoltarea, avem strategia noastră proprie, toate acestea sunt documente care, în fapt, pentru prima dată, uh, încearcă să depășească um, această diviziune între statele dezvoltate și statele în curs de dezvoltare. Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt valabile pentru toți, pentru fiecare stat, pentru fiecare persoană, pentru fiecare locuitor al planetei. Iar acest cadru uh, pentru perioada post-Cotonou în relațiile cu statele ACP trebuie să reflecte aceste noi perspective. Și vom face tot ce stă în puterea noastră pentru ca aceste obiective să se reflecte în partea comună a acordului pe care urmează să-l convenim și eh, toate specificitățile regionale să fie de asemenea bine reflectate în viitorul acord. Aceasta este structura pe care o propunem. o structură care uh, va conține o parte uh, de ordin mai general, care va prelua, va păstra ceea ce este deja un achi al relațiilor dintre Uniunea Europeană și statele ACP. Deci vom uh, păstra uh, regulile pe care ne bazăm activitatea statul de drept, uh, respectarea drepturilor omului. Acesta este deja un acquis existent în acordul de la Cotonou. Nu există niciun motiv ca aceste principii să fie abandonate, să ne înscriem pe o cale diferită deci vom păstra acest cadru general și după aceea vom propune și uh, doi, trei piloni specifici care vor reflecta uh, realitățile în dezvoltarea registrată, acțiuni uh, pentru trei regiuni ACP specifice. Sigur că sunt de acord că trebuie să uh, conlucrăm în uh, modalitatea cea mai eficientă pentru a upgrada dialogul nostru politic pe plan bilateral cu statele noastre partenere și pe plan regional de asemenea va fi un dialog politic în baza articolului 8 al acordului de la Cotonou, ca un instrument important care uh, ne va ghida în păstrarea regulilor de bază, în respectarea drepturilor omului, uh, fiind principala modalitate de abordare a cooperării noastre. Sigur, că va continua în acest sens cooperarea economică și politică, încercând să ne ghidăm și după actualul articol 96 care, sigur, vorbește și despre uh, posibilitățile de suspendare a uh, dialogului politic dacă el nu uh, poate duce la uh, rezultate concrete. Deci, este important să găsim soluții uh, de a lega dialogul uh, politic de prevederile articolului 96 uh, care spune uh, că pot exista și sancțiuni sau o suspendare. Este de fapt o intercondiționalitate între abordarea corectă, programele pe care le putem propune pentru acordul uh, post-Cotonou, dar uh, va fi pentru noi și un prilej să uh, definim mai bine abordarea mor for more care a fost menționată aici. Și spuneam, este nevoie de o definiție mai specifică conform pilonilor regionali. Deci, privesc cu interes înspre următoarele câteva luni Sper ca și statele membre să fie de acord cu uh, mandatul uh, de negociere până în luna mai anul curent pentru a putea declanșa negocierile cu partenerii noștri din statele ACP. Și aș dori să repet ceea ce am spus în diferite ocazii. Pentru mine uh, va fi o procedură tradițională de negociere, va fi mai degrabă continuarea unui dialog între parteneri pentru a găsi uh, cele mai fericite modalități uh, de a ne moderniza relațiile viitoare în ce privește relațiile politice, economice, comerciale. Deci, în acest sens, Aștept cu interes contribuțiile dumneavoastră de-a lungul acestui întreg proces. Dați-mi voie de asemenea să mă asociez uh, vocilor colegilor mei care au salutat prezența colegilor parlamentari din Gambia. Este un moment important în care putem să ne reiterăm susținerea noastră politică și economică pentru noua Gambie în dorința de conlucrare, de um, a permite uh, Gambiei să se implice în negocierea acordului cadru pentru perioada post-Cotonou. Așteptăm cu interes uh, conlucrarea cu Gambia și um, sperăm ca pe baza parteneriatului să asistăm Gambia în procesul de dezvoltare economică în rezolvarea problemelor legate de fluxul migrator, pentru că Gambia se află acum la o răscruce istorică. După uh, 22 de ani de guvernare autocrată, uh, deci eh, probleme cum sunt migrația, securitatea, problemele energetice eh, sunt esențiale, dar prioritatea o constituie investiția în crearea de locuri de muncă pentru tineret pentru a putea stimula prosperitatea acestei țări. Uniunea Europeană dorește să susțină de preocupările pentru prioritățile de democratizare a Gambiei și eu m-am uh, numărat printre primii uh, oficiali care au vizitat Gambia în a doua săptămână după ce actualul președinte și-a preluat mandatul și a fost o ocazie minunată pentru a reconfirma susținerea noastră politică și economică pentru uh, a putea progresa în programele noastre comune de dezvoltare. Va trebui să susținem procesul de dezvoltare a Gambiei, mai ales uh, dorind să valorificăm instrumentele pentru creșterea uh, dezvoltării economice în favoarea tinerilor. În perioada 2017-2020 noi avem uh, un program de 325 de milioane de euro. Asta este o sumă suplimentată față de ceea ce figura în anvelopa bilaterală în perioada premergătoare. Și, și 50 5 de milioane de uh, euro vor fi uh, afectați direct pentru susținerea uh, evoluțiilor din Gambia. Va trebui să încurajăm însă și alți donatori să se asocieze acestor demersuri de susținere. Vom organiza o conferință a donatorilor pentru Gambia în colaborare cu alte instituții internaționale, probabil spre finele lui martie sau începutul lui aprilie anul curent. Deci, încă o dată, vă spun bun venit în Parlamentul European și vă asigur de dorința noastră de a susține aceste demersuri ale Gambiei pe calea democratizării în direcția atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă.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 Um, mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumim pentru că ați făcut și această trimitere la susținerea noastră pentru Gambia și sigur vom conlucra cu partenerii noștri din Gambia și vreau să vă anunț că ieri în ședința coordonatorilor am convenit să avem o întrebare orală și o rezoluție din partea comisiei noastre pentru post-Cotonou înainte de reuniunea Consiliului din luna mai. Vă mulțumesc foarte mult pentru ați venit în mijlocul nostru. Întotdeauna este o plăcere pentru noi să ne întâlnim cu dumneavoastră. Sunteți un vizitator uh, uh, permanent, practic, al comisiei noastre. So, so colleagues, we're now moving on to... Dragi colegi, haideți să trecem la punctul numărul 20 de pe ordinea de zi, raportul Comisiei Europene privitoare la susținerea bugetară, tendință și rezultate. Avem aici pe directorul general al DigiDefco, Stefano Manservizi. Am, iată, colegii din Gambia trebuie să ne părăsească, trebuie să viziteze alte reuniuni, dar tocmai ne spuneau ce importantă e susținerea bugetară pentru ei nu doar că le-am oferit prin acest instrument susținere practică, ci și iată, Parlamentul a fost discutat la discuții într-un mod foarte transparent în legătură cu utilizarea susținerii bugetare. Deci iată un exemplu bun de un model de urmat. Hmm. Iată o parte pozitivă a activității noastre. Am avut și o prezentare din partea Organizației Internaționale a Muncii în legătură cu regimul protecției sociale din nou, indicația că sistemul bugetară e foarte importantă pentru a încuraja programele de protecție socială și dezvoltarea acestora. Colegii din Gambia ne-au spus că aceste programe de ocupare, de protecție socială, eh, dau tinerilor speranțe pentru viitor și eh, le dau, o, în primul rând, speranța de a îndrăzni să rămână în propria țară. Previn colegii că trebuie să plec în mijlocul prezentării. E totuși un subiect foarte important, însă avem și, iată, această uh, sărbătorire a, se împlinesc 100 de ani de când uh, femeile se bucură de dreptul de vot în Regatul Unit, așadar trebuie să particip, îmi cer scuze sau vă rog să mă scuzați și îi uh, voi preda acolo meu vicepreședintelui, dar mai întâi îl invit pe domnul Stefano Manservizi să ia cuvântul. Mulțumesc, Linda, pentru invitație. Cred că dacă e să ascultăm pe colegii din Gambia, iată, avem o imagine pozitivă, pentru că tocmai e, uh, uh, ajutăm și noi la reconstruirea țării. Deci, uh, iată, un punct bun de intrare în discuție. În ce privește acum raportul, care este și acesta un punct de plecare, ca apoi să putem avea, dacă doriți, și o dezbatere și putem avea dezbatere și la nivel bilateral, dacă vă doriți, dar mm, avem și diapozitive pentru dumneavoastră ca să se înțeleagă mai bine lucrurile. Avem mm, avem 265 mm, de contracte susținere bugetară, 13 miliarde în total, 90 de țări și teritorii, 1,8 miliarde plătite în fiecare an, E un raport care se referă la activitatea noastră globală, inclusiv vecinii noștri. Vedem uh, uh, cum e defalcarea pe regiuni. Iată, partea importantă alocată vecinătății noștri de sud, de est, însă și Africa de vest, Africa centrală, pe locul 2 și apoi, sigur, restul regiunilor. Dar, în total, aș putea spune că Actualmente cheltuim aproximativ 40% din uh, sumele alocate uh, pentru susținerea bugetară. Dacă adunăm și instrumentele geografice pentru vecinătate, sigur, vorbim și de, vorbim de programe bilaterale, că dacă ne referim la uh, toate cheltuielile, ajutor pentru dezvoltare, geografic, non-geografic, bilateral, regional și alte instrumente, uh, E o scădere la mai puțin de 20%. Însă cifra aceasta pe care v-am prezentat-o eu e cea mai greitoare. Ajutor bilateral geografic, acolo putem interveni și calibra mai bine cheltuielile de susținere bugetară. Acum, din nou, câteva cifre. Dacă ar fi să vă dau... Acum v-am dat cifra globală, iar acum intrăm în amănunte. Avem trei, tipe de con- trei tipuri de contracte. Avem contract pentru obiective de dezvoltare durabilă, în trecut se numea susținere bugetară generală. Apoi, contractul pentru performanță la reformă sectorială și, în al treilea rând, o treia categorie mai recentă, contractul pentru uh, consolidare de stat și uh, rezistență la <laughs> șocuri, de exemplu, în Gambia, Uh, cu obiectivul de a ajuta țara să se stabilizeze. This obviously is the most difficult. Sigur, uh, e situația cea mai riscantă, vom vedea ulterior, dar e și mm, tipul de contract care ne permite să avem o influență politică. Uitați-vă ce am făcut în Afganistan sau în alte părți în criză ale lumii și apoi uh, putem avea și intervenții sectoriale pentru alte necesități. Deci, Asta ar fi a doua informație pe care vreau să vă transmit și vedeți din uh, grafic că uh, contractul de performanță forma sectorială e cel mai important cu 83% din sumele alocate. Acum, uh, continuând cu următoarea imagine, dacă e să uh, vă dau acum și performanța, nu doar cifrele, că și performanța este foarte importantă, deci ce s-a făcut, pentru că motivul pentru care acordăm uh, susținere bugetară e tocmai pentru a plăti pe baza unor rezultate obținute. Câteodată Eh, se spune că banii pe care îi alocăm nu mai pot fi controlați odată ajunși eh, acolo. Nu, e tocmai eh, din, din contră. Sigur, situațiile pot diferi, însă totdeauna ne bazăm pe măsurarea performanțelor, deci rezultate pentru bani. În primul rând, punctul de intrare această imagine sau acest grafic sugerează că există patru condiții care trebuie îndeplinite de fiecare țară în parte pentru a putea intra în jocul susținerii bugetare. Odată, să aibă politici credibile și relevante. În al doilea rând, politici macroeconomice orientate spre stabilitate, apoi progres în managementul finanțelor publice și apoi transparență și control bugetar. Da, Sigur, eu repet lucruri probabil cunoscute, însă simplu fapt că negociez un contract de susținere bugetară implică deja o discuție privitoare la reforme, privitoare la măsuri care trebuie luate, mă rog, nu știu, construcția statului mm, sau o, o mai bună gestionare a, a, a finanțelor, transparență, oricum, mai bună guvernanță și lupta împotriva corupției, de asemenea. Uh, care uh, vin mână în mână cu această operațiune. Deci, acesta ar fi al doilea punct la care vreau să mă refer în legătură cu performanța și uh, uitându-ne pe uh, grafic, uh, vedem că facem o combinație între punctul de intrare cu acordarea sumelor, tranșa de bază și apoi o tranșă variabilă mai mult de 50% sau aproximativ, în medie 50%, se leagă de realizarea uh, rezultatelor uh, convenite cu indicatorii, deci performanța. Așadar, dacă ar fi să vedem lucrurile mai în detaliu, vedeți ce înțeleg prin indicator pentru tranșa variabilă. De exemplu, reforme, noi, uh, nouă legislație în achiziții publice, sistem IT, guvernanță electronică din ce în ce mai importantă în multe din programele noastre, apoi uh, clădirea capacității administrative, deci înființarea de departamente cu personalul necesar, unde putem eventual adăuga asistența tehnică, voi reveni pentru că și asta face parte din uh, ajustarea la risc, uh, lucrarea bugetară e foarte importantă, totul trebuie făcut transparent. Lucrurile pot părea la prima vedere birocratice, birocratice dar nu este așa de fapt să, să luăm o țară în care con, uh, guvernul e sub controlul Parlamentului și altor organisme de control politic și tehnic, cifrele trebuie făcute publice pentru a face un uh, raport precis. Nimic nu se face fără un scop. Când avem reformă sectorială, mai ales uh, în educație, în sănătate, exemple tipice, iată câte școli se construiesc, câte medicamente se, se, se cumpără Uh, care sunt serviciile pentru mediul de afaceri, uh, cât timp durează până înregistrezi o firmă, cât de responsabil se acționează, sunt rapoarte de audit sau nu. Toate lucrurile astea sunt importante. Sunt cazuri ca Mozambicul, care am stopat plățile. Uh, sunt uh, chestiuni importante cum ar fi scutirea de taxe, pentru că mm, sunt lucruri de care noi legăm susținerea bugetară, deci mobilizarea resurselor naționale. Nu e o condiție absolută, însă mai ales în sectoare legate de accesul de servicii de bază, e foarte importantă. În uh, imaginele anterioare, cu condițiile generale, uh, trebuie spus clar că dacă doar una din aceste condiții nu e îndeplinită, nu se acordă um, susținere bugetară. Deci sunt patru precondiții și trebuie toate îndeplinite. Acum, revenind la explicația indicatorilor de performanță. Dacă indicatorii nu sunt respectați, atunci nu acordăm aceste sume, nu dăm banii. Trebuie, respectate, uh, trebuie respectați indicatorii pe deplin. Sau reducem sumele uh, în măsura în care s-au îndeplinit condițiile. Iată un element important și raportul, sigur, de informații suplimentare în acest sens ne arată că este un instrument flexibil. Susține dialogul politic, rezultatele, transparența capacitatea de a demonstra că intențiile de pe hârtie sunt traduse și în realitate. Ce măsurăm noi în ce privește eficiența, de exemplu? Așadar, am vorbit de o medie de 50%, dar în realitate se ajunge și la 60-61% din tranșa variabilă, plătită bazându-ne pe măsurătarea rezultatelor. Deci nimic nu se face automat. Dacă se respectă condițiile bine, dacă nu reducem plățile sau chiar nu facem acele plăți. Așadar, din experiența noastră, susținerea bugetară totuși este eficientă. Asta ne arată raportul. Asta e tendința generală. Bun, sunt cazuri care pot fi discutate, însă noi suntem convinși că instrumentul acesta își demonstrează eficiența. În primul rând că promovează ă, eforturile de implementare a obiectivelor de dezvoltare durabilă, îmbunătățește managementul macroeconomic și al finanțelor publice, mediul de afaceri și pentru a susține planul de investiții externe binecunoscut, și mai în general investițiile ca instrument pentru a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Acum ne gândim cum să facem o legătură mai sistematică între susținerea bugetară uh, cu uh, susținerea îmbunătățirii mediului de afaceri. Tocmai pentru că această îmbunătățire a mediului de afaceri înseamnă un mix de măsuri legislative, uh, de capacitate administrativă, de decizii care trebuie luate în ce privește organizarea uh, părții legate de furnizare a țării care poate sau nu primi investiții străine din mediul privat. Alte câteva puncte uh, din uh, acest slide care vin din experiența noastră consolidată. Așadar, alinierea unei țări la programele naționale și responsabilizarea e o trăsătură pe care noi inventăm noi, nu inventăm priorități. Deci intrăm într-un ciclu bugetar politici decise de țări pentru a realiza obiectivele de dezvoltare durabilă. Deci nivelul maxim de responsabilizare și utilizarea programelor uh, naționale, astfel încât uh, se reduc costurile de tranzacții administrative, ca să mă exprime eufemistic. E vorba uneori nu doar de costuri, ci și de dificultăți de înțelegere. Există dificultăți, dar uh, ele sunt soluționate pe baza dialogului politic. Mai ales atunci când există probleme uh, la nivel național. Deci, nu cred deloc că este un aspect secundar, pentru că înseamnă că responsabilitatea și responsabilizarea uh, acestor țări trebuie să crească. În ce privește performanța, mai, mai am uh, imagini cu caracter mai sectorial. Avem uh, un grafic, dar nu este în mod necesar o relație mecanică între susținerea bugetară și rezultate, însă totuși există o corelație Uh, care e probată statistic. De ce? putem vedea exemple cu rata um, sărăciei extreme în diferite țări. Vedem cu portocaliu susținerea bugetară, uh, cu albastru este un mix de măsuri și cu gri uh, țările în care nu există susținere bugetară și vedem că statistic sărăcia extremă a scăzut, mai ales acolo unde s-a alocat susținere bugetară. Și e logic, de altfel, pentru că scăderea nivelului de sărăcie nu poate fi realizată doar cu un singur proiect. Nu, e vorba de o țară întreagă, o întreagă societate care trebuie să acționeze în moduri diferite. Asta ar fi prima probă pe care aș vrea să vă prezint în uh, termeni statistici. La fel, în ce privește mortalitatea infantilă, este de gen numărul 2. Aici avem un număr de țări în care indicatorii ne arată că există o scădere, o curbă descendentă și există și o corelație între uh, susținere bugetară sectorială uh, care atunci când este acordată duce la scăderea semnificativă a ratei mortalității infantile. Apoi uh, vedem apă potabilă, îngrijiri de sănătate, vedem că rata țărilor în care se, de, se alocă susținere bugetară, deci asta implicând și acțiuni din partea țării partenere, Că știm că dacă, chiar dacă noi alocăm ajutor, dar o țară nu adoptă politicile necesare și nu face și ea eforturi, atunci uh, nu putem ajunge la rezultate. Așadar există această corelație și o putem vedea aici clar în Burkina Faso, de exemplu, cu apă potabilă și sănătate. Avem curba din 2009-2016, din nou în Bolivia. O, e clar că a crescut accesul oamenilor la, a, a, aceste, a, um, la apă potabilă și uh, îngrijiri de sănătate. Apoi un aspect legat de managementul finanțelor publice e punctul de plecare, dar e vorba apoi și de monitorizare. Deci condiții pentru a fi eligibil. Dar după ce devii eligibil, uh, se acordă susținere bugetară dacă munca noastră îmbunătățește lucrurile. Nu le menține la același nivel. Deci cred că și aici avem o serie de indicatori uh, pe care am identificat și în legătură cu care, oricum, chiar dacă există diferențe, oricum există îmbunătățiri. De la credibilitatea bugetului până transparență, bugetizare bazată pe politici, control, uh, evaluare externă și monitorizare externă. Aici îmbunătățirile sunt și mai clare, pentru că înseamnă înființarea unei curs de conturi, uh, înființarea de măsuri de control, care sunt parte a, a, a reformei unui stat. Deci, instituții importante și legate de SDG 16 și 17, care, din acest punct de vedere, sunt și ele susținute prin acordarea de susținere bugetară. E și problema corupției acum, că, sigur, corupția e un factor de risc important. Și, cu siguranță, un aspect care, pe drept cuvânt, atrage atenția. Că e clar, chiar dacă în măsuri de adaptare, chiar dacă se iau acțiunile pe care le-am descris, oricum există acest risc. Deci este interesant de văzut în acest grafic. Și bun, totul este bazat pe uh, cunoștințe empirice, deci lupta împotriva corupției e consolidată prin acordarea de susținere bugetară. Nu spunem că este o legătură de cauzalitate directă sau exclusivă și automată. Uh, ci doar spunem că e important de văzut că există această corelație în indexul de percepție a corupției al organizației Transparency International și uh, controlul corupției la nivel guvernamental, uh, raportul Băncii Mondiale. Și vedem că acolo unde sunt țări în care susținerea bugetară e eficientă, se îmbunătățește situația în ce privește percepția. Asta înseamnă două lucruri, că odată există condițiile pe care cetățenii și alți actori interesați sunt încurajați să ia lucrurile în propriile mâini. Deci ajutăm dinamicile dintr-o anumită țară uh, și ajutăm lupta împotriva corupției. Și în al doilea rând, faptul că există o analiză bazată pe probe, care sugerează că în acest, ca, în acest caz nu numai că nu crește corupția, ci din potrivă scade corupția. Bun, vorbim de lucruri relative, de îmbunătățiri, însă este și acesta un element de luat în considerare. Iar acum întreb, toate bune și frumoase? Nu, sigur că nu. Dar uh, iată că tragem învățămintele necesare, facem alegerile necesare. Apropo, uh, lunar, uh, eu prezidez un comitet orientativ pentru susținere bugetară, un comitet de coordonare care întrunește diverse servicii ale mm, direcțiilor noastre generale, nu numai de la DEFCO, tocmai pentru a lua decizii în ce privește monitorizarea, eligibilitatea, analiza bazată pe riscuri și decizii în legătură cu alocarea de sume. Uh, deci tranșa de bază și tranșa variabilă. Și credeți-mă că discuțiile acestea sunt înflăcărate în general pentru că nu e ușor ca toată lumea să ajungă la aceeași părere. Sunt indicatori care adesea sunt uh, transversali. Ce privește genul, de exemplu. Uh, Sigur, dezbaterea e constantă, dar cum putem uh, noi îmbunătăți problema de gen prin uh, susținere bugetară? Sunt discuții uh, de, ori de câte ori apar. Uh, am putea organiza o întâlnire de acest gen la care să participe și membrii ai comisiei noastre ca să vedeți ce înseamnă. Uh, nu e deloc ușor. Bun, sigur, lucrurile rămân confidențiale, dar poate organizăm uh, ceva de genul acesta faceți și dumneavoastră sugestii, nu doar să asistați uh, la asemenea discuții, dar oricum, chiar dacă sunt diferențe de opinii, în general vorbim de povești de succes. Uh, prin orientări uh, Uh, emise în 2017, am vrut în primul rând să ne aliniem la noile obiective, SDG-uri, finanțare pentru dezvoltare, noul consens UE, uh, apoi să rebotezăm uh, cele trei tipuri de contract pentru a fi înțelese mai clar, contracte legate de SDG-uri, reformă sectorială, căderea statului, apoi um, o mai bună orientare pentru aspecte cheie, de exemplu mobilizarea veniturilor interne, Eh, și să ne eh, concentrăm pe climă, gen sau reziliență, să îmbunătățim dialogul politic, monitorizarea, raportarea. Dialogul politic e unul din cele mai importante aspecte și cele mai dificile, pentru că totuși nu suntem neapărat echipați uh, cu toate cu atâtea cunoștințe. De aceea toate delegațiile în care se alocă susținerea bugetară sunt încurajate nu doar să controleze, ci și să îmbunătățească dialogul, mai ales la nivel sectorial. Cam asta conține raportul pe care vi l-am prezentat. Sigur, sunt mai multe exemple, se intră mai în detaliu, dar uh, cam asta am vrut să vă prezint în uh, Uh, această întâlnire, ca măcar să aveți o imagine generală. Dar vă stau la dispoziție în continuare. Mulțumesc. Thank you, thank you very much, Mr. Monservisi. Vă mulțumim, domnule Manservisi. Stimați colegi, aveți uh, câte două minute la dispoziție pentru intervențiile dumneavoastră, pentru eventualele uh, întrebări la care cu siguranță invitatul nostru va răspunde cu plăcere. Domnul Rubi. Mulțumesc pentru această prezentare. Prezentarea este foarte importantă pentru noi, pentru că pe baza rezultatelor din 2017 vom uh, lua o decizie asupra priorităților Uh, noului cadru financiar multianual. Mm, vreau să vă întreb uh, care ar trebui să fie prioritățile noastre ale Uniunii Europene și care ar trebui să fie domeniile în care să colaborăm cu actorii internaționali pentru a obține rezultatele pe care le dorim. Uh, eu sunt foarte încântat de această, acest accent pus pe ODD-uri. Știm prea bine că obiectivul numărul 2, și anume agricultura și alimentația sănătoasă, uh, este absolut esențial. Uh, este esențial până și la nivel european. Trebuie să vedem cum putem transforma în realitate acest obiectiv. La fel uh, de important este și obiectivul 7, accesul la energie. Cum anume putem uh, furniza energie în mediul rural, care sunt investițiile pe care trebuie să le facem pentru ca energia electrică curată să poată fi furnizată în aceste zone. Și după aceea mai avem și obiectivul 6, instalațiile sanitare. Știm care sunt uh, efectele netratării apelor uzate. Deci, până la urmă vreau să vă întreb dacă aveți un fel de clasament al obiectivelor. Care sunt domeniile în care am obținut rezultate uh, marcante? Agricultură, energie, uh, instalații sanitare, etc. E important să avem acest clasament pentru a putea stabili prioritățile pentru următorul CFM, pentru că știm prea bine, Uniunea Europeană vrea să să investească în dezvoltare, dacă e într-adevăr să obținem cei 0,7% din uh, uh, VNP pentru uh, dezvoltare, uh, deci dacă e să obținem acești 0,7%, e important să avem o arhitectură clară sau o idee asupra arhitecturii uh, investițiilor pe care le facem. Uh, bineînțeles, uh, prioritățile trebuie să fie tratate prioritar și după aceea trebuie să ne gândim nu doar la investiția propriu, propriu-zisă, ci și la continuarea respectivei uh, investiții. Mă gândesc aici la mentenanță. E important ca investițiile noastre să, durea, să dureze în timp și iată de ce investițiile merg mână în mână cu achizițiile publice, nu-i așa? Deci cam astea ar fi întrebările mele. Domnul Noizer. Vă mulțumesc la rândul meu. A fost uh, foarte interesant uh, această imagine de ansamblu asupra instrumentelor de susținere bugetară. Comisia uh, noastră este permanent întrebată cum anume sunt folosiți banii contribuabililor europeni. Uh, Uh, suntem între, uh, întrebați, de asemenea, în ce măsură susținerea bugetară este în favoarea cetățenilor uh, mai degrabă decât în favoarea guvernelor. Iată, am avut uh, invitați din Gabia care ne-au spus că susținerea bugetară i-a ajutat uh, masiv. Iată, este un exemplu pozitiv. Dar, din păcate, se prea, uh, acest instrument poate fi de asemenea abuzat și Tocmai de aceea am adresat o întrebare cu solicitare de răspuns oral pe tema Haiti. Vă am fost uh, contactați de o serie de ONG-uri la Abidjan uh, care ne-au spus că există um, diferențe, există probleme. Și rolul nostru al eurodeputaților este tocmai acela de a clarifica aceste probleme. Deci, vreau să vă întreb dacă putem să fim siguri că acest uh, instrument este eficient, că există într-adevăr uh, sistemele necesare de monitorizare și uh, că Parlamentul European, respectiv Comisia pentru Control Bugetar, poate controla în adevăratul sens al cuvântului folosirea fondurilor europene. Și de asemenea putem evalua maniera în care sunt puse în aplicare proiectele. Toate acestea sunt întrebări pentru dumneavoastră. Charles Gerenz. Mulțumesc, domnule președinte. O remarcă și o întrebare. remarca majoritatea dintre noi suntem de părere că instrumentul acesta al susținerii bugetare este unul uh, eficient și după cum uh, spuneați și dumneavoastră până la urmă, aceasta este ultima etapă în direcția decolonizării. Nu noi trebuie să controlăm utilizarea acestor bani, ci uh, guvernele și parlamentele alese eh, democratic din statele care beneficiază de susținerea bugetară. Trec la întrebare acum. Spuneați că una dintre cele patru condiții pentru obținerea susținerii bugetare este uh, stabilitatea sau politica care uh, vizează stabilitatea pe plan macroeconomic. Vreau să vă întreb cine anume constată această stabilitate? Dumneavoastră, Comisia, uh, entitățile naționale sau FMI-ul care este prezent în toate aceste state? Depunem cu toții eforturi în sensul constatării stabilității macroeconomice uh, sau uh, ne ajutăm unii pe ceilalți? Eu nu sunt de părere că uh, susținerea bugetară este un sac fără fund, nu sunt de acord cu lucrul acesta, care deja a fost menționat în cursul zilei de astăzi, dar e drept pe, pe, în cursul uh, dezbaterii pe un alt uh, subiect de pe ordinea de zi. Dar sunt de părere că eficiența uh, susținerii bugetare trebuie să fie garantate. Am făcut mulți pași înainte, iată ne, apropo- ne apropiem uh, de final. Uh, după cum ați spus și dumneavoastră, riscurile există întotdeauna. Uh, dar e important să gestionăm aceste riscuri pe baza unor evaluări, bineînțeles. Și tocmai de aceea cred că în termenii de referință a evaluărilor nu trebuie să uităm, până la urmă, uh, lucrurile esențiale, și anume tendințele globale și efectele acestor tendințe asupra cazurilor uh, particulare. Eu și după aceea ă, trebuie să recunosc că prefer un sistem care se dovedește a avea lacune, lacune însă ă, sesizate decât ă, un sistem care nu are niciodată lacune și care îmi pune semne de întrebare. Vă mulțumesc, doamna Hautala. Vă mulțumesc. Domnule Man Servicii, și eu consider că susținerea bugetară este un instrument uh, foarte util. Bine, în 2012 am început să vorbim despre contracte pentru buna guvernanță sectorială sau generală. Am început să vorbim despre astfel de contracte, nu despre susținere bugetară, dar oricum uh, le-am spune instrumentelor, trebuie să recunoaștem că ele aduc uh, cu ele o serie de rezultate pozitive în domeniul educației, sănătății, gestiunii resurselor naționale, eradicării corupției și am văzut cu mare atenție uh, graficul pe care ni l-ați prezentat în acest sens. Am două întrebări. În ceea ce privește coordonarea donatorilor, am văzut că în statele partenere există grupuri de lucru cu, grupuri de lucru cu privire la care se ocup de, ocupă de susținerea bugetară. Vreau să vă întreb dacă știți cum funcționează aceste grupuri de lucru. Uh, spre exemplu, îmi amintesc că în Tanzania uh, susținerea bugetară a fost suspendată pentru că trebuiau să fie elucidate o serie de cazuri de corupție și cred că până la urmă s-au obținut re rezultate. Deci, Vreau să vă întreb dacă nu am putea face în așa fel încât toți donatorii care oferă susținere bugetară să coopereze și să evalueze până la urmă um, întrunirea criteriilor de, de acordare a susținerii bugetare și după aceea că am ajuns la criterii. Uneori am senzația că, nu, că SAE și Comisia Europeană nu um, validează acordarea susținerii bugetare pe baza acelorași criterii. Uh, alocările se fac în funcție de fondurile uh, existente sau pe baza unei liste de criterii cât se poate declare. Cum evaluați acordarea buget, uh, susținerii bugetare? Domnul Schaffhauser, da, în ceea ce privește susținerea bugetară, așa cum am spus în trecut, cred că trebuie să evităm două, două lucruri. În 30 de ani de experiență mi-am dat seama că uh, Susținerea bugetară, nu știu, în uh, arhitectura actuală nu funcționează întotdeauna foarte bine. Cred că trebuie să discernem între între maniera în care se oferă susținerea bugetară. Uh, între diferitele maniere în care se oferă susținerea bugetară. Pentru că în momentul de față uh, susținerea bugetară se oferă fie doar ONG-urilor, fie doar uh, statelor naționale. Ei, eu cred că uh, această susținere bugetară acordată mai degrabă ONG-urilor nu este neapărat calea bună de urmat. Eu consider că întotdeauna statele partener trebuie să fie implicate în discuții. Nu putem lua o decizie de asistență bugetară fără implicarea guvernelor naționale. E important ca donatorii europeni și uh, beneficiarii uh, terți să uh, discute pe picior de egalitate despre proiectele care trebuie să fie finanțate, chiar dacă rezultatele acestora nu sunt neapărat imediate, dar despre despre proiectele care trebuie musai uh, finanțate pentru bunăstarea țărilor. Mă refer aici la sănătatea publică, la uh, uh, accesul la apă potabilă, etc. Dacă investim în astfel de proiecte, e neapărat necesar să atragem alături de noi și să luăm decizii împreună cu guvernele, cu ONG-urile, etc. Bine, eu uh, vă dau exemplu uh, Republicii Centrafricane, o democrație cu aleși, uh, o țară din păcate săracă, pe care Uniunea Europeană o, o susține. Eu nu spun acum că trebuie să renunțăm la uh, susținerea bugetară per ansamblu. Nu spun că trebuie să uh, renunțăm la susținerea bugetară pentru ONG-uri, dar cred că susținerea bugetară trebuie să fie acordată cu uh, consultarea guvernelor naționale. Asta vreau să vă spun. Doamna Hautala, uh, domnule președinte, vreau să vă spun că Uh, mai avem 15 minute la dispoziție. Am pus o serie de întrebări care merită să fie, să-și primească răspunsul. Prin urmare, vă rog frumos, aveți grijă cât timp acordați fiecărui uh, intervenient în parte. Bineînțeles, aveți dreptate. Aveți două minute, doamne Chienga. Eno. Eu vole... Bine, poate nici nu o să am nevoie de atât. Vreau doar să atrag atenția asupra faptului că azi sunt uh, țări care ajută, uh, care, mă scuzați, refuză ajutorul pentru dezvoltare. Unul din uh, cadrurile cele mai emblematice ar fi ce s-a întâmplat între guvernul belgian și Republica Democratică Congo. Când ajutorul pentru dezvoltare se uh, transformă în ajutor umanitar ca ONG-urile să aibă acces eh, direct la cei, la cei bani, atunci reacția guvernului a fost ieșiți din Republica Democratică Congo și închideți-vă ambasada. Așa i s-au adresat Belgiei. Deci vreau să știu, acest, există acest risc în colaborarea eh, și cu alte țări, nu doar în cazul Congolului. Și cum gestionați un asemenea risc? Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Deci, Acum dispuneți de 5 minute pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult. În legătură cu următorul cadru financiar multianual, cred că ar fi o contribuție utilă la decizia pe care urmează să o luați în legătură cu sumele prevăzute și modul în care bugetul uh, va fi uh, până la urmă utilizat. Trebuie să ne gândim la uh, un context. Există un uh, suport bugetar, se fac investiții în anumite domenii, există un parteneriat cu Națiunile Unite într-o manieră strategică pe diversele inițiative și conlucrăm cu ONG-urile. Acesta este tipologia uh, conlucrării în legătură cu care dumneavoastră trebuie să decideți. Dar pentru a îmbunătăți situația dintr-o țară, trebuie să vă trimiteți și la achizițiile publice. Am, m-am referit la asta când am vorbit despre mediul afacerilor și reforme. După aceea, uh, uh, modul în care există un cadru de management eh, există ca instrumentar pentru diferențele dintre diversele țări, pentru specificul lor. Dar, eh, până la urmă, este iarăși rețeta eh, formulelor care se găsesc și care eventual pot fi folosite ca un mix. În ce privește coordonarea și grupul de coordonare al uh, donațiilor. Știți că în ce privește susținerea bilaterală, contribuția Comisiei uh, este cea mai însemnată. Știm care sunt responsabilitățile, sarcinile diferite. Uneori uh, nu apar problemele în legătură cu existența unui program, ci există și unele preocupări cu un anume, nume, amprentă națională în legătură cu uh, fenomenele de corupție și de violarea drepturilor omului. Și noi uh, uneori nu uh, găsim soluții, dorim să acționăm corect, dar dacă este vorba uh, de uh, o țară cu un anume specific, noi dorim să susținem un program uh, investind 200 de milioane și țara are o contribuție doar de 2 milioane, Asta înseamnă că noi afectăm până la urmă și buna funcționare a bugetului țării respective și încercăm să găsim rezolvări uh, în baza dialogului politic uh, pentru a ajunge la măsuri de corecție. Criteriile în baza cărora noi ne luăm deciziile sunt, uh, din acest punct de vedere, diferite. Este clar că există țări în care analiza noastră se bazează pe situația politică, pe capacitatea uh, de funcționare a statului. Uh, nu ne sugerează să acordăm un uh, sprijin bugetar, chiar dacă din punct de vedere macroeconomic apar și unele aspecte credibile, pentru că uh, până la urmă uh, prevalează poate dimensiunea politică. Iar Până la urmă trebuie să găsim un echilibru corect și există întotdeauna această dublă cheie. Pe de o parte, uh, autoritățile naționale au în mână o asemenea cheie și Comisia are uh, o asemenea cheie în mână și poate prin intermediul acestei chei să blocheze finanțările. Dar uh, ne gândim în primul rând la condițiile bugetare Sigur, dacă specificul țării eh, este marcat de un război, sigur că trebuie să uh, luăm și deciziile corespunzătoare. După aceea, eh, în ce privește refuzurile pe care le primim, ați auzit poate despre Filipine înainte. Uh, și asta țin de condiționalitate, dar noi rămânem uh, până la urmă angajați în conlucrarea cu reprezentanții societății civile. Da, uh, există și o întrebare orală la care noi va trebui să răspundem amplu și înscris. Pe de o parte, există informații care au fost furnizate de către ONG-uri și pe care noi le analizăm după aceea și uh, ajungem la concluzia că unele afirmații sunt uh, corecte. Asta, uh, până la urmă, nu va fi strâns legat de sprijinul bugetar, care depinde de îndeplinirea unui set întreg de condiții. Dar se suprapun, într-un fel, două elemente. Pe de o parte apar probleme legate de utilizarea banilor publici uh, pentru dezvoltare. Pe de altă parte, există deci uh, sprijinul bugetar convenit. Până la urmă, trebuie să uh, luăm o decizie făcând această comparație. Mulțumesc. Avem acum o întrebare din partea lui Heidi în legătură cu finanțarea ă, pentru furnizarea de apă potabilă în Kenya. Din partea Comisiei așteptăm ă, un răspuns. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vorbesc în numele ă, directorului meu general. Uniunea Europeană regretă incidentul tragic care s-a produs în Kenya. Noi am suspendat cooperarea uh, cu autoritățile guvernale, guvernamentale pe 17 ianuarie. Analizăm evenimentele, colaborăm uh, cu toate părțile, cu uh, lideri de partid, cu reprezentanții ONG-urilor. În ce privește uh, problemele legate de drepturile omului, o investigație independentă condusă de către Comisia Keniană pentru Drepturile Omului, dar și de Amnesty International și de reprezentanța Uniunii Europene se derulează și vom cunoaște în curând rezultatul. Iar la revizuirea la jumătate de perioadă noi uh, analizăm problematica drepturilor omului, mai ales în legătură cu acest incident accidente și ținem seamă și de uh, deciziile pe care uh, curții, curtea invocată de către Uniunea Africană le va pronunța. Noi ne dorim ca uh, dreptul internațional să fie respectat și indigenii um, au ă, dreptul să închirieze și să utilizeze teritorii pe care le ă, ă, ocupă în mod tradițional. De asemenea, ne gândim la formulele de compensare acolo unde există competențe reale iar Comisia Europeană uh, va menține programul uh, suspendat până când se fac progrese constatate în baza unui dialog inclusiv. Iar dacă nu va exista o hotărâre judecătorească uh, definitivă, vom încerca să găsim noi o soluție pașnică, respectând îndeplinătate drepturile omului. Heidi, dorești să mai adaugi o întrebare? Da. Mulțumesc Comisiei pentru răspunsul legătură cu această situație șocantă uh, în care până la urmă Comisia s-a uh, văzut nevoită să suspende finanțarea proiectului pentru apă potabilă. Prima mea observație este că nu trebuie să implementăm niciun fel de proiect uh, că este pentru protecția mediului înconjurător, pentru stoparea schimbărilor climatice sau de orice altă natură, dacă uh, acest lucru uh, se întâmplă uh, în paralel cu fenomene de încălcare a drepturilor omului. Și din acest punct de vedere sunt probleme și cu sectorul forestier din Kenya. Deci mă întreb dacă serviciul specializat din Kenya pentru uh, protecție forestieră um, este credibil în ce privește informațiile pe care le furnizează. Pentru că uh, și uh, aici a existat crime împotriva indigenilor. Cum puteți analiza dumneavoastră capacitatea, credibilitatea, integritatea uh, celor uh, din domeniul silvic din Kenya sau din uh, eventual și din alte domenii, pentru că este important informația și pentru guvernul finlandez. Mulțumesc, într-adevăr, este corect că acest caz poate avea implicații pentru uh, toate programele noastre și Finlanda, dar și uh, Organizația Națiunilor Unite doreau să financeze programe în domeniul forestier din Kenya și, într-adevăr, există probleme legate de credibilitatea afirmațiilor uh, autorităților keniene din domeniu. În ultimele cinci luni noi uh, am menținut un contact strâns cu autoritățile keniene. Rez, iar Uh, moartea tragică a unui membru al comunității indigene uh, demonstrează că există probleme. Noi tocmai de aceea încercăm să uh, vedem cum sunt respectate obligațiile vis-a-vis -vis de uh, drepturile omului și dacă nu vom fi pe deplin satisfăcuți uh, că drepturile omului vor fi respectate și garantate, nu vom uh, continua finanțarea programului. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Mai existat o a doua întrebare în legătură cu sprijinul uh, bugetar Doamna Andresen, vă rog. Um, era vorba de sprijinul bugetar pentru Haiti. Da. Eu uh, uh, sunt dispusă să răspund și în scris la întrebările de acest tip, dar uh, Haiti este un stat uh, fragil uh, și există și probleme climatice Știm că în 2016 uraganul Matthew a afectat uh, mult acest stat. Vă uh, rugăm să încercați să încetiniți ritmul. Acum însă microfonul este închis has just overcome a two-year... Deci, a existat uh, problemă de doi ani, uh, o perioadă de doi ani în care dialogul a fost întrerupt până la uh, preluarea mandatului prezidențial de cel nou ales. Au existat multe obstacole în relația noastră, dar eh, până la urmă eh, noi ne bazăm pe contracte care eh, să reconstruiască capacitatea de funcționare a statului. Și există programe pentru perioada în martie 2014-2018, un program care are trei piloni, uh, dialogul politic, dialog permanent cu autoritățile uh, locale în timpul derulării programului, asistență financiară care să stimuleze programele de uh, reformă. Există niște tranșe fixe taxe eh, care sunt plătite dacă sunt eh, îndeplinite criteriile de eligibilitate, iar aceste criterii au fost analizate de-a lungul întregului program. 84,5 milioane au eh, fost în felul acesta puse la dispoziție. Se uh, urmărește respectarea uh, unor indicatori, managementul finanțelor publice, administrație publică și educație sunt uh, indicatori care uh, parțial au fost atinși și uh, 18,6 milioane din totalul de 30 de milioane au fost în felul acesta furnizați. Uh, și ne dorim și capacitățile instituționale în ce privește ministerele cheie, educație și unitatea anticorupție să poată fi consolidate. Rezultate legate de reușite în cadrul dialogului bilateral uh, cu Parlamentul, cu reprezentanți uh, ai guvernamentali și reprezentanți ai societății civile, uh, pe marginea reformelor înregistrate a continuat, Uniunea Europeană urmărește problemele de finanțare publică. Au fost adoptate legi în legătură cu uh, capacitățile, competențele profesionale ale funcionarilor publici. Ehm, au fost efectuate evaluări în diversele ministere, se urmărește lupta pentru combaterea corupției, o legislație a fost eh, adoptată în 2014, există și o unitate de luptă împotriva corupției. Ca atare am putut să majorăm bugetul pus la dispoziție în acest scop în 2016. Există și un număr mai mare de uh, învățători și profesori uh, pentru învățământul privat. Uh, în perioada 2016-2017 um, bugetul din acest punct de vedere a putut să fie majorat, a crescut și um, au crescut încasările din impozite în acest stat, uh, se poate colabora mai bine cu reprezentanții ai societății civile. În 2017 a fost organizat un atelier în legătură cu modalitățile de cooperare în diverse sectoare din uh, Haiti. S-a discutat cu reprezentanții societății uh, civile în legătură cu programul național uh, din Haiti. Uh, cele patru priorități uh, stabilite și anunțate anterior sunt considerate a fi în continuare relevante și se urmărește Uh, cu toți actorii direct interesați, inclusiv state partenere și uh, organizații internaționale, modul în care aceste priorități sunt urmărite și îndeplinite. Nu au apărut probleme speciale la revizuirea la jumătate de perioadă. Norbert, dorești să intervii? Și din partea mea, mulțumiri pentru răspunsul la această întrebare. Vă voi furniza câteva informații legate de background. Am fost câțiva deputați care am vizitat uh, această țară. În ce privește buna guvernanță, uh, avem o impresie diferită. Avem rapoarte din partea ONG-urilor care acționează la fața locului și care eh, de asemenea eh, ajung la alte concluzii decât cele prezentate acum de către reprezentanții Comisiei. Și vreau să vă spun că guvernul german eh, deja refuză un sprijin bugetar spre deosebire de Uniunea Europeană pentru că este clar că se uh, cheltuiesc mai mulți bani pentru cele două camere uh, parlamentare din Haiti decât pentru întreg sistemul de sănătate din Haiti. Deci uh, ne dorim și din acest punct de vedere răspunsuri concrete din partea Comisiei și vom insista să le primim. Vă rog, doriți să comentați? Mulțumesc pentru aceste informații de background. Suntem conștienți de provocările existente în Haiti. Tocmai de aceea noi monitorizăm situația uh, consecvent. Am analizat bugetul pentru 2017. Am văzut că există unele tendințe îngrijorătoare în ce privește uh, alocațiile. Dumneavoastră ați menționat cheltuielile în sectorul sănătății. Aceste probleme eh, sunt analizate într-o manieră sistematică în cadrul dialogului politic pe care îl avem cu guvernul din Haiti pe de o parte, dar și cu ceilalți donatori din această țară. Și în cadrul acestei platforme comune încercăm să uh, influențăm uh, în sensul pozitiv schimbările în managementul finanțelor publice Dorește cineva să mai intervină? Nu pot decât uh, să confirm spusele colegului Noizer, am vizitat Haiti și din cele 5 miliarde de dolari uh, pe care le-am pus la dispoziție uh, după cutremur, am constatat că oamenii nu au beneficiat aproape deloc de acești bani. Am fost întrebat câți bani până la urmă au fost puși la dispoziția autorităților în cadrul proiectelor de sprijin. Nimeni nu a putut să-mi dea o informație concretă. Deci eu cred că ar trebui să verificăm cu maximă atenție ce se întâmplă acolo. Oricum și Curtea de Conturi a publicat un raport foarte critic. Mulțumesc. La punctul diverse se pare că nu există nici uh, o intervenție. Reuniunea următoare, 19 februarie, orele 15 după amiaza până la orele 18.30 și 20 februarie în intervalul 9-12.30 uh, și după amiaza 14.30 18.30. Mulțumim și interpreților din nou pentru buna colaborare.